Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, deschid această audiere cu caracter excepțional și doresc să urez bun venit membrilor celor patru comisii parlamentare afaceri externe, dezvoltare, libertăți civile și bugete patru comisii parlamentare implicate în această audiere referitoare la implicațiile bugetare ale crizei migrației și a, ale primirii refugiaților. Domnul Moraes, președintele Comisiei Libe, va prezida următorul panel pe tema politicilor migrației în Uniunea Europeană. Doamna Valenciano, raportoare pentru Comisia AFET și președintă a subcomisiei DROA și domnul Ponga, vicepreședinte al Comisiei DEVE, vor prezida ultimul panel referitor la finanțarea acțiunilor externe. Membrilor Comisiei pentru Control Bugetar au fost și ei invitați. Bine ați venit, bine ați venit domnule George Soros, președinte și fondator al fundației Open Society care recent a prezentat mai multe contribuții deosebit de importante și de pertinente referitoare la aspectele financiare ale crizei refugiaților în Europa. Domnul Soros a transmis o notă de reflexie președintelui Schulz în 3 februarie. Această audiere este o continuare a acelei note. Vă mulțumim, domnule Soros, pentru că ne onorați cu prezența și pentru că ne uh, prezentați analiza și recomandările dumneavoastră. Criza migrației s-a impus, fiind un subiect central în 2015 tocmai pentru că s-a adâncit conflictul din Siria. S-au înmulțit tragediile în Marea Mediterană, în Marea Egee, care au devenit două cimitire marine. Reacțiile divergente ale statelor membre au dus la reintroducerea granițelor interne în Uniunea Europeană și în spațiul Schengen. O grijă suficientă pentru securitatea frontierelor nu a fost o prioritate. Uniunea Europeană a adoptat mai multe inițiative lăudabile, dar insuficient dotate și insuficient uh, continuate pentru a permite repartizarea poverii refugiaților, pentru organizarea de operațiuni de salvare pe mare, pentru ameliorarea condițiilor de viață ale refugiaților în statele terțe și pentru o mai bună colaborare cu statele de origine și de tranzit. Toate aceste inițiative, sub egida Agendei Europene a Migrației, au dimensiuni bugetare clare, iar Comisia, cu mijloacele reduse din CFM 2014-2020, a trebuit să facă față, iar sumele din CFM uh, destinate migrației și azilului erau mai mici decât în perioada 2007-2013. Comisia a făcut imediat uh, niște reorientări de fonduri, încercând să consolideze, de exemplu, în bugetul 2016, un miliard a fost alocat pentru, pentru uh, transferul refugiaților și pentru instrumentul de flexibilitate pe care Parlamentul l-a negociat dur în actualul cadru financiar multianual. S-au creat unor mecanisme extrabugetare pentru a permite oferirea de asistență pentru refugiați. 700 de milioane pe trei ani în uh, Uniunea Europeană. Fondul fiduciar Madad pentru Siria, peste 300 de milioane de euro până acum. Fondul fiduciar pentru Africa, aproape 2 miliarde de euro finanțarea pentru susținerea refugiaților din Turcia, 3 miliarde pe 2 ani și probabil și mai mult. Finanțările externe sunt tot mai corelate cu acorduri politice și cu angajamente reciproce cu state terțe. Acordul UE-Turcia, pactul cu Iordania și Libanul și acum noul parteneriat privind migrația. Comisia anunță o propunere de planuri de investiții externe pentru toamnă, și uh, folosește fondul de garanție pe modelul Fondului European de Investiții Strategice. Am fi vrut să discutăm astăzi cu comisarii responsabili de aceste inițiative, însă aceștia nu au putut uh, fi prezenți la audierea noastră. Cu diferiții vorbitori vom aborda astăzi subiectul implicațiilor financiare ale crizei refugiaților. Vom discuta despre inițiativele trecute și actuale și vom discuta despre ideile posibile pentru viitor. Domnul Soros a uh, venit cu propriile sale reflexii și tocmai a terminat o nouă contribuție scrisă care a fost transmisă membrilor în această dimineață și pe care o veți găsi în dosarele dumneavoastră. Domnule Soros, vă mulțumim încă o dată pentru prezență și aveți cuvântul. <coughs> Când uh, am fost invitat să iau cuvântul la această audiere comună, criza refugiaților era cea mai mare problemă a Europei. De atunci, această criză, criză a jucat un rol crucial în uh, crearea unei calamități și mai mari, Brexit. Votul pentru Brexit a fost șocant pentru mine și cred că pentru major și pentru majoritatea celor din această sală. Vineri dimineață, dezintegrarea Uniunii Europene părea aproape inevitabilă. Dar pe măsură ce uh, reacția inițială de incredulitate a trecut, S-a așteptat ceva neașteptat și această tragedie nu mai pare un fe acompli. În ultima săptămână, remușcările au început să apară. Acum când ipoteza a devenit realitate. Lina, lira sterlină a căzut foarte mult, Scoția a amenințat să se despartă de Regatul Unit și unii dintre oamenii simpli care au fost pentru campania pentru Brexit au început să-și dea seama de viitorul întunecat cu care se confruntă atât țara cât și ei înșiși. Și chiar și principalii susținători ai campaniei pentru Brexit își retrag acum declarațiile necinstite pe care le-au făcut înainte de referendum despre Brexit. Într-o reacție spontană, peste 4 milioane de persoane au înaintat o petiție Parlamentului cerând un al doilea referendum. Până când uh, se va ajunge la dezbaterea parlamentară privind această petiție, este foarte posibil ca și mai mulți să semneze această petiție, mai mulți să semneze petiția decât au votat pentru Brexit. Brexit a fost o surpriză neplăcută, dar reacția spontană este o surpriză plăcută. Oameni din ambele tabere ale referendumului și, mai important, oameni care nici măcar n-au votat, mai ales tineri sub 35 de ani, s-au mobilizat. Acesta este genul de implicare la bază, grassroots, pe care Uniunea Europeană nu a reușit niciodată să o genereze până acum. Referendumul a arătat oamenilor din Marea Britanie ce riscă să piardă părăsind Uniunea Europeană. Dacă acest sentiment se va împrăștia și în restul Europei, ceea ce părea a fi dezintegrarea inevitabilă a Uniunii Europene ar putea, să creeze, de fapt, un avânt pozitiv pentru o Europa mai puternică și mai bună. Acest proces ar putea începe în Marea Britanie. Votul popular nu poate fi schimbat, dar o campanie de uh, strângere de semnături ar putea transforma peisajul politic, demonstrând un entuziasm uh, reînnoit pentru um, calitatea de membru al Uniunii Europene. Această abordare ar putea fi apoi reprodusă în restul Uniunii Europene, ducând la crearea unei mișcări de salvare a Uniunii Europene printr-o restructurare profundă a acesteia. Am convingerea că, pe măsură ce consecințele Brexit vor evolua în următoarele luni, tot mai mulți oameni vor dori să se alăture acestei mișcări. Uniunea Europeană nu trebuie să îi penalizeze pe alegătorii britanici și să le ignore preocupările legitime legate de uh, punctele slabe ale Uniunii Europene. Liderii europeni trebuie să-și recunoască propriile greșeli și să admită că există un deficit democratic în uh, funcționarea actuală a instituțiilor. Brexit nu ar trebui să fie privit ca negocierea unui divorț, ci mai degrabă ca o șansă de a reinventa la modul fundamental Uniunea Europeană, în așa fel încât Regatul Unit și alții care riscă să plece să vrea să adere. Oare alegătorii um, dezamăgiți din Franța, Germania, Suedia, Italia, Polonia și din restul uh, Europei vor considera că Uniunea Europeană este pozitivă, că le aduce beneficii? Dacă răspunsul este da, atunci Uniunea Europeană va ieși mai puternică din această criză. Dacă nu, până la urmă se va destrăma. Din păcate, Brexit nu a creat doar o șansă de a reinventa Uniunea Europeană, ci a agravat două pericole amenințătoare. În primul rând, a ă, descătușat o criză pe piețele financiare, comparabilă doar cu cea din 2007-2008. Aceasta a început să se desfășoare încet, uh, dar Brexit o va accelera. Este posibil ca această criză să consolideze tendințele deflaționiste care erau deja prezente. Zona euro a rămas în urmă în redresarea globală din cauza politicilor fiscale restrictive. Acum trebuie să se mulțumească cu o încetinire constantă. atitudinea foarte strictă a politicienilor germani nu permite o reacție eficientă, singura de altfel, și anume un buget al zonei euro care ar putea să adopte politici contraciclice. Între timp, sistemul bancar din Europa continentală nu și-a revenit în urma crizei anterioare, iar acum va fi pus la grea încercare. Știm ce trebuie făcut. Din păcate, dezacordurile politice și ideologice din zona euro au uh, stat în calea utilizar, utilizării ISM ca uh, backstop pentru bănci și pentru fondurile suverane. În al doilea rând, Uniunea Europeană se confruntă cu pericole militare tot mai puternice. Dușmanii noștri externi au căpătat curaj și prezintă pericole greu de estimat în multe părți ale regiunii extinse, care probabil vor agrava și mai mult criza refugiaților. Acesta este fundalul pe care cred că trebuie să discutăm criza refugiaților, acordând o atenție specială nevoilor financiare aferente. Nu voi vorbi despre chestiunile de drepturile omului și de dezvoltare, din lipsă de timp, dar le, le-am abordat în um, observațiile mele scrise pe care le-am trimis diferitelor comisii. Pans Răspunsul Europei la criza refugiaților a fost greșit chiar înainte de uh, evenimentele actuale. Când doamna cancelar Merkel a dat dovadă de un leadership moral atunci când a deschis ușile Germaniei către refugiați. Din păcate însă, inițiativa sa nu a fost gândită până la Uh, capăt a ignorat factul de atracție atunci când fluxul de migranți a copleșit capacitatea autorităților, opinia publică s-a întors împotriva ei. Și atunci a făcut uh, acel uh, pact nefericit cu Erdogan. Am identificat greșelile acestui acord în detaliu. În primul rând, nu a fost un acord european, a fost impus Europei de către cancelara Merkel. În al doilea rând, proiectul a fost uh, sever subfinanțat. În al treilea rând, nu a fost un acord voluntar. Impunea cote pe care, uh, cu care multe state membre nu erau de acord și le solicita refugiaților să uh, se instaleze în state unde nu erau bineveniți în timp ce alții care uh, ajungeau în Europa prin metode ilicite uh, urmau să fie returnați în Turcia. În final a transformat Grecia într-un fel de țarc de uh, păstrare cu facilități inadecvate. De atunci, situația s-a deteriorat. Statele membre au devenit din ce în ce mai Uh, nedoritoare să coopereze și urmează politici uh, divergente. Este adevărat că fluxurile de migranți către Grecia au scăzut considerabil, acestea au crescut în Mediterană. În aceste circumstanțe, nu este posibilă o politică de azil europeană coerentă și completă. Lipsește încrederea necesară pentru cooperare. Aceasta va trebui să fie reconstruită printr-un proces lung și de durată, lung și laborios. Acest uh, proces ar trebui să înceapă prin remedierea lipsei de resurse financiare, fără finanțare suficientă, Uniunea Europeană nu poate să îndeplinească așteptările populației și pentru că nu are funcție, nu poate să-și îndeplinească funcția pentru care era destinată, Uniunea Europeană își pierde legitimitatea. Criza refugiaților ilustrează problema. Va fi nevoie de cel puțin 30 de miliarde de pe an atât în interiorul Uniunii pentru a construi agenții pentru frontiere și pentru azil, pentru a asigura condiții de primire demne, proceduri de azil corecte și oportunități de integrare, precum și în afara granițelor, pentru a susține statele care îi primesc pe refugiați și pentru a susține crearea de locuri de muncă în Africa și Orientul Mijlociu. Costurile economice și politice ale lipsei de acțiune vor fi chiar mai mari. Brexitul este un exemplu extrem de clar al acestor consecințe. Însă am compromis și sistemul Schengen prin creșterea costurilor economice. Dat fiind că supraviețuirea sa este în joc, Uniunea Europeană ar trebui să își utilizeze toate resursele disponibile. Și, cu toate acestea, creditul, ratingul de, tri, cu rating AAA al Uniunii nu a fost folosit aproape deloc. Acest lucru este uh, extrem de irresponsabil. Abordarea actuală alocă resurse minime de la bugetul comunitar și după aceea solicită statelor membre să contribuie la diverse instrumente dedicate, cum ar fi facilitatea pentru Turcia sau fondul fiduciar pentru Siria. Aceasta poate fi doar o soluție temporară, pentru că nu este nici durabilă și nici suficientă pentru a uh, găsi fondurile necesare pe termen scurt, Uniunea Europeană ar trebui să se ocupe cu o uh, cerere de finanțare, surge funding. Acest lucru înseamnă creșterea datoriei prin un efect de îndatorare asupra, prin multiplicarea uh, bugetului relativ mic al Uniunii Europene decât să uh, se utilizeze fonduri insuficiente de la un an la altul. Uh, trebuie să se utilizeze ratingul triplu A al Uniunii Europene, ceea ce are avantajul suplimentar a, uh, a, al acordării unui stimulent economic puternic pentru Europa. Dat fiindcă ratele dobânzilor globale sunt la un nivel scăzut istoric, este un moment foarte favorabil pentru a uh, ca Uniunea Europeană să contracteze o asemenea, un asemenea debit. Dacă se va cheltui o sumă mare de la bun început, acest lucru va face criza imigrației mult mai ușor de gestionat și va permite Uniunii să răspundă eficient la cele mai periculoase consecințe ale crizei printre care se uh, numără și sentimentul anti-imigranți care a dus la Brexit, susținerea pentru partidele extremiste și disperarea celor care își caută refugiul în Europa și acum se găsesc ostracizați și marginalizați. Aceste investiții mari inițiale va ajuta, vor ajuta să inverseze echilibrul dinamicii economice, politice și sociale dinspre xenofobie către rezultate constructive în beneficiul refugiaților și ale statelor gazdă, deopotrivă. To finance these efforts, pentru a finanța aceste eforturi pe termen lung, va trebui să, vor trebui să se utilizeze noi impozite, mai devreme sau mai târziu. Pe termen scurt, fondurile neutilizate din uh, instrumentele financiare deja existente ar trebui să fie utilizate. Bineînțeles, o datorie suplimentară aplicată bugetului actual va pune întrebări sub, suplimentare dator, în legătură cu resursele limitate ale bugetului comunitar. Situația s-a înrăutățit în, de-a cursul anilor, pentru că resursele proprii ale Uniunii Europene, cum ar fi tarifele vamale, au uh, scăzut. Acum a venit vremea să regândim drastic felul cum sunt uh, acumulate propriile resurse ale Uniunii reducerea resurselor Uniunii în 2014 la 1,23% din PIB a fost o greșeală tragică. Uniunea Europeană nu poate să supraviețuiască cu un buget atât de mic. De aceea am fost m-am bucurat anul trecut când ministrul Schäuble a sugerat un, o taxă paneuropeană pe benzină Parlamentul European ar trebui să aibă în vedere în mod extrem de serios această idee. O sursă stabilă de venit ar crește considerabil suma pe care Uniunea Europeană o poate împrumuta și ar, i-ar permite să financeze noi inițiative. Înțeleg că acest lucru este dificil pentru că principiul unanimității este un obstacol major. Dar o agenție comunitară poate să acționeze ca o coaliție a celor doritori. De exemplu, Consiliul uh, Unic de uh, Rezoluție care uh, aplică o taxă asupra băncilor ar putea, în principiu, să împrumute bani cu această această taxă de garanție. Zona euro are nevoie de un buget propriu. Mecanismul european de stabilitate poate să fie văzut ca un embrion al unui asemenea buget, dar este supus vetoului parlamentelor naționale. Ar trebui să încurajați statele membre să aducă acest mecanism de stabilitate european sub controlul Comisiei și al Parlamentului European. Acest lucru ar permite extinderea utilizării sale către alte scopuri, cum ar fi crearea unei, unui sistem european pentru combaterea șomajului. În final, apar două aspecte în cheltuielile Uniunii care uh, limitează cel mai mult bugetul comunitar. Politica de coeziune, care respect, reprezintă 32% din cheltuieli, și agricultura, 38%. Aceste cheltuieli trebuie să fie reduse drastic în următorul ciclu bugetar. În concluzie, criza refugiaților pune reprezintă o uh, amenințare existențială pentru Europa și după cum am spus, este extrem de irresponsabil să permitem ca Uniunea Europeană să se dezintegreze fără să îi utilizăm toate resursele. În istoria noastră, guvernele au uh, emis obligațiuni pentru a răspunde la crizele naționale când va fi folosit ratingul de credit A al Uniunii, dacă nu acum, în momentul în care Uniunea Europeană se confruntă cu o primejdie existențială. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Șoroș. Vă mulțumim pentru această analiză și pentru aceste propuneri care, uh, sunt sigur, vor duce la reacții menționați o cifră de 30 de miliarde. Aceste sume care pot fi mobilizate acum când dobânzile sunt mici sau chiar negative, dar de ce să nu avem uh, în vedere o taxă specifică, o taxă pe benzină, de exemplu, și, de asemenea, trebuie să ne întrebăm și în legătură cu controlul parlamentar al mecanismului european de stabilitate financiară, care rămâne unghiul mort al uh, controlului parlamentar. După aceea ați vorbit și de coeziune și de politica agricolă comună, însă ideile dumneavoastră ne deschid noi perspective această audiere este programată să se încheie la ora 9.50. Mai avem câteva minute la dispoziție și vă sugerez ca reprezentanții grupurilor politice să ia cuvântul acum și, dacă dorește, îi dau cuvântul domnului Albrecht. Albrecht. Voi vorbi în engleză. Sunt din Polonia, așa, dar nu din întâmplare. Acum vorbesc în numele grupului PP la Comisia Bugetară. Împărtășim viziunea dumneavoastră în legătură cu bugetul și dimensiunea acestuia și presupunerea dumneavoastră că cu uh, că acest 1,2% Uniunea Europeană nu, nu poate să supraviețuiască cu acest model de astăzi, cu acest buget. Este foarte clar. Nu avem suficiente fonduri pentru migrație. Este foarte clar. Uh, suntem de acord cu dumneavoastră și încercăm în uh, revizuirea la jumătate de termen, pentru că în documentul dumneavoastră este interesant, sugerați, ne sugerați să nu schimbăm cheltuielile, ci resursele dar, de fapt, nimeni nu vorbește despre acest lucru. Vorbim despre resursele proprii după 2020, însă acum este urgent. Impresia generală este că am ajuns la o răscruce. Poate că este ultimul moment în care putem lua o decizie și putem decide ce ne dorim de fapt de la Uniune și noi, oamenii, noi, statele membre și politicienii. Poate că Brexitul a reprezentat o oportunitate pentru a ne hotărâ. Însă, adevărata provocare, de exemplu, toată lumea vrea ca Uniunea Europeană să reacționeze, să răspundă, să fie responsabilă. Însă, în același timp, în Polonia, toată lumea se așteaptă să existe consecințe asupra politicii de coeziune, de exemplu, transferul de fonduri. Sugestia dumneavoastră în legătură cu politica de coeziune și agricultura pentru care nu este posibil să păstrăm acel, aceeași sumă, însă în ceea ce privește politica macroeconomică și transferul către aceste state, perspectiva este că nu, aceste cheltuieli nu pot să fie reduse în ceea ce privește sumele investite. Prima mea întrebare pentru dumneavoastră. Uh, dacă adăugăm bani pentru migrație, putem să păstrăm aceeași sumă pentru coeziune și astfel procentul va scade proporțional, deci, dar păstrând același nivel de investiții. Credeți că ar trebui să schimbăm bugetul structural sau să creștem bugetul? Deci să crească fondurile pentru imigrație, dar să menținem aceleași sume în politica de coeziune pentru a investi în Europa. Și ce părere aveți în legătură cu cele mai vechi fonduri fiduciare pe care le avem? Pentru că este o schimbare în politica europeană, multiplicarea instrumentelor financiare, diverse fonduri, ați spus că sunt temporare și insuficiente, dar este o schimbare în politica fiscală europeană. Vă mulțumesc. Vom, cu voia dumneavoastră, domnule Șoroș, vom asculta între, toate întrebările și veți putea răspunde la sfârșit. Doamna Gardia Zaval. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim, domnule Șoroș, pentru uh, intervenția dumneavoastră și pentru vizita la Parlamentul European pentru a ne vorbi despre aceste bugete. Cred că am putea să vă dăm un uh, loc onor, onorific în Comisia Bugete pentru că ați menționat toate uh, solicitările pe care le-am făcut în ultimii ani. Ați vorbit despre schimbările în bugetul european, ați vorbit Ați spus că a fost o tragică eroare reducerea bugetului Uniunii Europene la 1,23% și noi ne luptăm, am, ne, noi ne-am luptat împotriva acestui lucru în mandatul anterior, nu a fost posibil și ați pus accentul pe necesitatea resurselor proprii. După cum spunea domnul Orbicht, acum, în revizuirea cadrului financiar, punem accentul mult mai mult pe căutarea resurselor în, cadrul acest, în interiorul acestui cadru pentru politica de migrație, pentru șomajul tinerilor, însă una dintre liniile de lucru care uh, va fi pentru viitor, din păcate, este resursele proprii. Este o bătălie pe care o purtăm în acest Parlament de mult timp. Dumneavoastră știți că taxa pe tranzacțiile financiare este în discuție și cu puțin noroc poate putem avansa până la sfârșitul anului în acest sens și mi-aș dori să spun, să știu dacă mai aveți și alte propuneri în ceea ce privește resursele proprii, pentru că problema cu resursele proprii, cu aceste taxe pe care le studiem în acest moment, pe care le studiază grupul la nivel înalt al domnului Monti, este că aceste taxe nu uh, sunt pe placul tuturor statelor, însă dumneavoastră spuneți că statele membre ar trebui să cadă de acord în grupuri, să uh, unească, dacă unim, unificăm toate aceste taxe, am putea să, dacă le grupăm, am putea să ajungem la un sistem de resurse proprii. Lucrăm și asupra reforme, asupra um, impozitarea uh, întreprinderilor. Aveți o propunere suplimentară în acest sens, pentru că resursele proprii sunt eh, cruciale pentru viitorul Uniunii Europene și implicit pentru bugetul Uniunii. Vă mulțumesc. Eh, există cineva care intervine în numele ECR, în numele domnului Colmer? Are cuvântul domnul Depri. A, este cineva? Domnule Depre, aveți cuvântul. Euh, merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Și doresc să mulțumesc domnului Soros. Ascultându-mi, ascultându-l, mă gândeam că, iată, în sfârșit am găsit persoana care știe cel mai bine să interpreteze uh, aspirațiile noi generații din Europa. Sunt de acord cu orientările propuse de dumneavoastră, dar nu întotdeauna în legătură cu evaluările dumneavoastră în legătură cu anumite evenimente care au avut loc. Ne spuneți, trebuie să găsim 30 de miliarde pe an pentru criza migranților. Bine. Și propuneți o tehnică pentru a finanța acest buget um, în mod cât mai ieftin. Dar ce doriți să faceți cu acești 30 de miliarde? Am impresia că uh, această sumă nu ar fi atât pentru migranții care vin la noi, ci propuneți să folosim uh, cât mai mult din uh, această sumă pentru a-i fixa în țările vecine nouă. Așa este? Și am citit chiar într-un document scris de dumneavoastră acest lucru ca fiind exprimat explicit. Vă rog să-mi dați mai multe precizări. În al doilea rând, spuneți și sunt de acord cu dumneavoastră că dacă nu reușim să răspundem așteptărilor cetățenilor, Spuneți acest lucru la pagina 2 din discursul dumneavoastră. Uniunea Europeană nu va supraviețui. Întrebarea mea este următoarea. Credeți că anunțând acum, având în vedere uh, situația opiniei publice de azi, că finanțăm uh, migrația cu 30 de miliarde, aș, răspundem așteptărilor cetățenilor care astăzi își spun întrebări în legătură cu ce le aduce, ce le oferă Europa, Uh, având în vedere modul în care văd ei costurile legate de Europa? V-aș întreba ce măsuri trebuie să luăm în Uniunea Europeană pentru a evita disperarea oamenilor. Și spuneți că trebuie să diminuăm uh, uh, creditele pentru fondul de coeziune și pentru agricultură. Am pierdut deja mulți susținători, doriți să-i pierdem și pe agricultori. Și dacă mergeți la domnul Orban și spuneți, domnule Orban, doresc să scadă creditele pentru coeziune și doresc să se dea 30 de miliarde în plus la politica de imigrație. Avem nevoie de acordul guvernelor pentru aceste alegeri politice în următorii ani și pentru a face să crească plafoanele din cadrul financiar eh, multianual. Da? deci sunt de acord cu orientările dumneavoastră, dar întâi cred că trebuie uh, corectate din punctul de vedere al realismului politic. Trebuie să facem lucruri pentru oamenii din Uniunea Europeană, nu doar pentru migranți. Și, în al doilea rând, cred că nu trebuie să supraestimăm blocajele politice sau să subestimăm, mă scuzați, blocajele politice. Uh, știu că, având în vedere trecutul dumneavoastră, uh, aveți o responsabilitate deosebită și trebuie să exersați. Mulțumesc! Doamna Niriada de la GUE nu este. Nu e nimeni în numele grupului GUE. Are cuvântul domnul Maragal, de la Verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, de acord. Uh? Domnule sunt de acord cu dumneavoastră, practic cu tot ceea ce a spus, textul și prezentarea dumneavoastră se plasează în centrul dezbaterii care au, are loc în Parlament în aceste săptămâni. Brexitul, mm, bugetul european, zona euro, criza refugiaților și sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. Trebuie să utilizăm enorma capacitate a Uniunii Europene, trebuie să utilizăm acest rating AAA, uh, pentru că altfel înseamnă că pur și simplu capitulăm. Trebuie să trecem de la respingere la stimul, stimularea pozitivă și la uh, susținerea politicilor pentru refugiați și trebuie să utilizăm aceste fonduri pentru a pune în, uh, pentru a demara motorul creșterii durabile și trebuie să revizuim uh, prioritățile bugetare, într-adevăr. Și să și discutăm și despre fondurile de coeziune și uh, cheltuielile agricole. Vorbim despre susținerea populară, însă eu cred că vom câștiga uh, de trei ori mai multă susținere cu anumite din aceste măsuri. Este obligația noastră și este o dezbatere în legătură cu prioritățile noastre. Aș propune un amendament la uh, statul quo politicilor în vigoare ale Parlamentului European în sensul revizuirii cadrului financiar multianual și al creșterii capacității fiscale ale zonei euro. Exact, cele două teme pe care tocmai le discutăm la Comisia Bugete și la Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare. Ambele teme definesc triunghiul Consiliu, Comisie, Parlament. Și trebuie să vă spun că mi-aș dori să vă văd cu același discurs la o sesiune a Consiliului pentru a vedea reacțiile șefilor de state și de guverne. Ar fi nu doar interesant, ci pasionant. Și poate ar fi și mai util pentru a vedea dacă aceștia împărtășesc orientarea dumneavoastră europeană și europeistă. Pentru că, în momentul de față, nu mi se pare că este cazul pentru mulți din membrii Consiliului. Parlamentul poate să ia propunerile dumneavoastră și le transforme în texte care să poate să fie incluse în inițiative legislative și economice. Și este urgent. Închei, domnule președinte. O întrebare concretă în legătură cu originea fondurilor necesare pentru, acest, pentru lansarea acestui plan. Am vorbit în ultimele luni cu indignare cum anumite state, bănci și mari multinaționale împărtășesc mecanisme pentru a scăpa, a eluda uh, obligațiile fiscale. s mm, s-a estimat la 70 de miliarde uh, suma, de, suma pierdută prin această evaziune fiscală. Aveți în vedere o taxă corporatistă reală care să ne permită să, a, să accesăm o, o parte măcar din aceste 70 de miliarde pierdute? Există capacitate fiscală de a profita în acest uh, sistem economic care să ne permită să a, uh, a, atingem la această pentru a prelua fondurile de la marile corporații fără a plasa o nouă taxă asupra cetățenilor. Mulțumesc. Domnul Ger Batten, în numele FDD. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Soros, aș avea câteva observații și apoi o întrebare. La început ați vorbit destul de mult despre Brexit și a spus că lumea, lumea înceapă, începe să regrete. Nu, nu este așa. Se fac eforturi majore de propagandă, de mass media tradițională, de clasa politică tradițională și uh, de uh, sectorul financiar bancar să submineze acest rezultat. Cred că nu înțelegeți. Spuneți, ați spus că votul pro-Brexit s-a datorat unor, unui sentiment anti-imigrație, dar noi dorim uh, o imigrație controlată, imigrația necontrolată, nelimitată, cu siguranță a dus la acest sentiment. Dar acesta a fost un vot pentru democrație. Oamenii din Anglia și din țara Galilor au votat pentru a avea mai multă democrație în țara lor. Trebuie să înțelegi acest, acest lucru. Ați spus că riscăm două crize, o criză a uh, piețelor financiare și uh, o criză militară. În legătură cu cea financiară, da, Goldman Sachs și alte instituții financiare pot să conducă la o criză financiară. Am prevăzut asta chiar înainte de vot. Într-adevăr, există o criză reală posibilă care nu are nicio legătură cu Brexitul, o criză financiară care oricum urmează din cauza faptului că zona euro și majoritatea finanțelor publice ale statelor europene nu sunt uh, decât investiții riscante uh, și care se duc direct spre catastrofă. Deci această criză este inevitabilă, indiferent de rezultatul votului pentru Brexit. Apoi, amenințarea militară. Ea se datorează uh, Uniunii Europene și pretențiilor sale militare care subminează NATO. În ciuda mitului din cadrul uh, campaniei uh, pentru Brexit, Uniunea Europeană nu are nicio legătură cu păstrarea păcii în Europa. NATO a fost cel care a reușit să țină în șah blocul sovietic. Ați spus că e tragic faptul că bugetul nu mai reprezintă decât 1,27% din PIB pentru a finanța Uniunea Europeană. Rare ori sunt de acord cu comisarii europeni, dar cu ceva timp în urmă, domnul Barroso, ca președinte al Comisiei, a spus că ar trebui să existe o taxă de la nivel european. Sunt de acord, pentru că atunci când oamenii vor vedea cât de mult îi costă Uniunea Europeană, atunci doar dori să scape de ea. Sunt de acord cu dumneavoastră, să fie un impozit european și atunci când oamenii vor vedea cât costă acest proiect, vor fi și mai determinați, nu doar uh, în Marea Britanie, ci și în toate celelalte țări ale Uniunii Europene să scape de UE. Vă întreb uh, cât de mare ar trebui să fie acest impozit? Cât de mare ar trebui să fie povara financiară pe care ar trebui să o sacrifice fiecare european pentru Uniunea Europeană? Spuneți, care ar fi prețul? Și m-ar mira dacă și dumneavoastră n-ați câștigat ceva din asta așa cum câștigați de obicei. E cineva de la grupul ENF în sală care dorește să ia cuvântul? Se pare că nu. Domnul Moraes. Doriți să luați cuvântul? I can, yes, I mean, if, uh, I wasn't really on the list, but I'm... Nu eram pe lista vorbitorilor, dar pot lua cuvântul pentru a pune întrebare. Doresc mai întâi să urez bun venit domnului Soros la această audiere. Inițial, atunci când v-am invitat, nu ne gândeam încă la, nu, ne gândeam la Brexit. V-am invitat din cauza experienței dumneavoastră și având în vedere uh, pertinența observațiilor dumneavoastră pe subiectul bugetar. Am o întrebare legată de cele spuse de domnul Depre, și anume, ne confruntăm cu o situație în care trebuie să facem față crizei refugiaților și o putem face pe cale bugetară. Dar, așa cum a spus domnul Depre, există anumite realități din Consiliu de care trebuie să ținem cont. Există presiuni acolo și, foarte concret, una dintre realitățile legate de Brexit și una dintre lecțiile pozitive pe care le putem învăța din, din uh, acest vot este faptul că nu putem rezolva aceste probleme mari singuri. Trebuie să existe o interdependență, trebuie să găsim soluții globale. Și în timp, cred că acesta va fi o lecție pozitivă pe care am vom fi învățat-o în urma acestui uh, vot. Și tinerii vor înțelege acest lucru și vor dori aceste sinergii globale. Vă întreb cum, sau mă întreb cum se va întâmpla acest lucru. Următoarele luni sunt cruciale și de aceea această reuniune de azi este destul de importantă. Așa că întrebarea mea este, domnule Soros, cum credeți că putem convinge statele membre în Consiliu să înțeleagă, așa cum spunea domnul Depre, că trebuie să păstreze ceea ce dorea mm, vechea generație, adică finanțarea pentru agricultură și coeziune, dar și uh, să facă față la nivel bugetar crizei migrației fără uh, Marea Britanie și țările din zona Schengen pot să coopereze mai strâns. Cum putem face acest lucru în următoarele luni? Pentru că tinerea generație cred că dorește acest lucru, dar cum putem face asta concret? Alo. Mulțumesc. Domnule Soros, în 10 minute Vă rog să încercați să răspundeți la întrebările colegilor deputați în numele grupurilor politice. I, I will try. Voi încerca. Înainte de a răspunde la fiecare întrebare, aș dori să fac o observație mai generală pentru a crea un cadru pentru următoarele răspunsuri. Situația actuală se datorează unei politici economice fundamental greșite. Zona euro nu creează creștere economică. Și există o falsă percepție că zona euro nu poate crea creștere economică pentru că este, are prea multe datorii. Dar nu puteți să vă concepeți ieșirea din această fază decât într-un singur fel. Deci sunteți într-un cerc vicios. Doriți să cheltuiți mai puțin, Doriți să vă reduceți datoriile? Dar, pe de altă parte, uh, resursele nu sunt folosite optim. Sunteți într-o situație mm, de șomaj cu șomaj ridicat. Deci, această politică de austeritate, um, de a trăi ieftin, uh, dacă facem comparația cu uh, datoriile statelor membre uh, sau um, datoriei tuturor statelor de la nivel european, dacă facem o comparație cu datoriile familiilor. Da, familiile trebuie să trăiască cu mai puține resurse dacă au datorii, dar datoriile statelor membre nu pot fi plătite niciodată complet pentru că reprezintă un element esențial al piețelor financiare. Dacă nu ar exista obligațiunile de stat, nu ar exista sistemul financiar. Deci, singura modalitate de a reduce datoriile statelor membre um, este creșterea economică creștere economică reală, dar și nominală. Pentru că atunci, pentru că datoriile statelor membre sunt în termeni nominali. Pentru asta aveți nevoie de inflație, aveți nevoie de o creștere a prețurilor. Dacă prețurile scad, de fapt, datoriile cresc. Dacă cu la fel de mulți bani se vor cumpăra mai multe bunuri la anul decât anul acesta, atunci datoria practic crește. Deci, sunteți prinși în această capcană și dacă nu reușiți să ieșiți din ea și dacă nu se recunoaște acest lucru și aici doresc să fac aluzie la ortodoxia Bundesbankului și la sistemul din tratatul de la Maastricht care recunoaște doar inflația ca uh, fiind o amenințare și nu și deflația, astăzi, în momentul de față, ne aflăm într-o situație de deflație. Deci, Situația este similară cu cea din anii 30, dar am învățat ceva din experiența anilor 30. Statele Unite și președintele Rezervei Federale atunci au înțeles ce s-a întâmplat și și-au schimbat atitudinea. În Europa sunteți blocați uh, de această interpretare greșită a uh, ceea ce înseamnă uh, datoriile statelor suverane. Deci trebuie să vă schimbați atitudinea și apoi totul va schimba. Acum, pentru a intra în elemente mai complete, bineînțeles, uh, aveți o problemă pe termen scurt. Acum trebuie să faceți ceva. Nu puteți aștepta următorul ciclu de programare bugetară. Dar politica agricolă și fondurile pentru coeziune sunt o povară care trebuie redusă. Pentru că au efecte foarte negative nu fermierii mici beneficiază de aceste fonduri. Ci la latifundiarii, între, întreprinderile mari din agricultură, care nu fac decât să crească prețurile acestor bunuri agricole. Și până la urmă se ajunge la o proastă alocare a resurselor, pentru că o mare parte din producție ar trebui, uh, vine din uh, părțile mai puțin dezvoltate din lume, unde costă mai puțin, agricultura costă mai puțin pentru că mâna de lucru costă mai puțin. Deci există o problemă conceptuală legată de politica agricolă. Și politica de coeziune are și apropiile efecte negative, pentru că este folosită ca modalitate de a monopoliza veniturile din aceste surse care sunt prost folosite, duce la multă corupție în țările destinatare. S-a pus o întrebare în legătură cu veniturile care nu sunt, sunt pierdute. Da, într-adevăr, ele trebuie atrase. Aveți uh, multe companii multinaționale care au găsit modalități de a evita să plătească impozitele instalându-se în țări sau instalându-și sediile acolo unde uh, impozitele sunt cele mai mici. Cred că Europa a făcut progrese um, în, um, pe, pentru, a, pentru a recupera aceste venituri, aceste resurse. Dar mai sunt încă multe de făcut pentru a identifica proprietarii, beneficiarii uh, acestor întreprinderi și acestor profituri. Ce aș mai putea spune în puținul timp pe care îl mai am la dispoziție? Aveți nevoie uh, de noi forme de taxare, de impozitare. Dar acum când aveți resurse nefolosite, trebuie să, să folosiți potențialul de recuperare de resurse de către Uniunea Europeană pentru a genera creștere economică. Aceasta este soluția cheie pentru a rezolva aceste probleme. Atât am avut de spus. Roș. Vă mulțumim, domnule Soros. Așa cum au spus mai mulți colegi, ar fi bine ca și membrii Consiliului, liderii statelor membre să vă asculte. Și având în vedere că ne aflăm în această perioadă crucială de revizuire um, a cadrului financiar multianual, Analizele dumneavoastră, orientările dumneavoastră îmbogățesc dezbaterea noastră. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi în această dimineață pentru a discuta uh, despre um, primirea refugiaților și despre controlul fluxurilor migratorii. Am înțeles, este evident că trebuie să avem politici de intervenție în afara Europei uh, pentru um, a limita sursele de imigrație în uh, Orientul Mijlocii și în Africa. Vom mai discuta despre aceste lucruri și acum dau cuvântul doamnei Calvinio, director general Oui. Așa este, trebuie să-l aplaudăm pe domnul Soros. Și doresc să o invit pe doamna Calviniu și pe cei patru vorbitori din următorul panel aici la prezidiu. Este vorba de domnul Matias Oel, director pentru migrație și fonduri de securitate, domnul Fabrice Legeri, directorul Frontex, mă iertați, Monsieur José Carrera. Domnul José Carrera și, și doamna Catherine Woolard. Și dăm cuvântul doamnei Calvinio. Bien, la parole est à Madame Calvini. Dăm cuvântul doamnei Merci beaucoup. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație la audierea dumneavoastră comună, care este pentru Comisia Europeană o șansă de a prezenta un rezumat al acțiunilor luate până, făcute până acum în uh, acest domeniu al combaterii crizei refugiaților, pe plan intern și extern. Este o audiere foarte oportună și este o deosebită plăcere pentru mine să iau cuvântul după prezentarea atât de plină de provocări a domnului Soros. Aș dori să pregătesc un cadru pentru toate panelurile care urmează, prezentându-vă uh, informațiile esențiale referitoare la uh, reacția la criza refugiaților în 2015, pe plan intern și extern, după cum am spus. Colegii mei uh, de aici și colegii din celelalte paneluri vă vor da mai multe informații despre punerea în aplicare pe teren, iar eu astăzi aș dori să vă prezint în avans proiectul de buget pe 2017, pe care Colegiul Comisarilor îl adoptă chiar acum, pentru ca Parlamentul să aibă această primă imagine a ceea ce se pregătește în domeniul migrației. Doamna vicepreședinte Cristalina Gheorgheva va veni pentru o prezentare oficială de îndată ce va încheia uh, discuțiile în colegiu. Așadar, pornind prezentarea, pe prima pagină am dorit să prezint o ilustrare a eforturilor făcute de Uniunea Europeană pentru redirecționarea resurselor sale financiare pentru combaterea crizei refugiaților și migrației, incluzând dimensiunea internă și externă. Fondurile s-au dublat din 2015, ajungând la un total de 10,5 miliarde în 2016. Aici este inclus Fondul Fiduciar pentru Africa, finanțat în mare măsură prin Fondul European pentru Dezvoltare. Sigur că nu e vorba de cele 30 de miliarde menționate de antevorbitorul meu. Dar e important să ținem cont de faptul că proiectul de buget pentru 2017 propune să se mențină cheltuielile Uniunii Europene la un nivel sustenabil din 2000, ca cel din 2016, ceea ce înseamnă că vom avea 5,2 miliarde pe an pentru a combate criza refugiaților, iar totalul pentru cei trei ani, incluzând fondul fiduciar pentru Africa, va ajunge la 15,7 miliarde. Este încă un procent mic al, din bugetul european, dar cred că eforturile de uh, realocare nu trebuie subestimate. Dacă ne uităm la cele două aspecte, cel intern și cel extern, în acest grafic uh, vedem eforturile făcute pe plan intern pe care le va prezenta colegul meu imediat. Statele membre au simțit presiuni sporite din cauza um, că sistemele de azil, de educație, de uh, control la frontieră au fost supra-solicitate. Și deci bugetul european a încercat să completeze eforturile bugetelor naționale și în acest grafic se vede marele progres făcut în acest domeniu prin utilizarea marjelor și a mecanismelor de flexibilitate existente în CFM-ul actual. Vedeți eforturile uh, din 2016. Nivelul este crescut mult, deci am ajuns la 3 miliarde de euro la politicile interne, iar în proiectul de buget pe 2017, la rubrica 3, securitate și cetățenie, creditele uh, de angajament uh, dedicate primirii uh, refugiaților, crearea pazei de coastă europeană, propunerea unui nou sistem de intrare pentru a se consolida gestiunea frontierelor, propunerea de revizuire a sistemului european comun de azil și propunerea ca EASO să devină agenție UE pentru azil sunt incluse aici. De asemenea, bugetul pe 2017 va include 200 de milioane pentru instrumentul uh, de urgență de sprijin umanitar în Uniunea Europeană. Iar colegii de la Digi Home vă vor da imediat detalii și eu vă voi vorbi imediat despre uh, modul în care am folosit aceste fonduri și cum propunem să le finanțăm pe viitor. Pentru că știți foarte bine că rubrica 3 uh, are un plafon relativ scăzut, se securitate și cetățenie. Noi propunem în proiectul de buget să mergem la maximum în acest plafon și în plus să activăm două instrumente de flexibilitate pentru a mări potențialul de uh, cheltuieli în acest domeniu prin utilizarea de plină a instrumentului de flexibilitate. Resursele disponibile sunt 530 uh, de milioane, deci noi propunem ca tot instrumentul de flexibilitate să meargă la rubrica 3 și dorim și să activăm marja de urgență tot, care totalizează um, 1 miliard 164 de milioane. Acestea vor fi incluse, deci, în proiectul de buget pe 2017, uh, folosindu-se plafoanele disponibile la rubricele 2, rubricile 2 și 5. Așadar, pentru a răspunde la dimensiunea internă a migrației, propunem um, un proiect de buget 2017 foarte ambițios, care să mențină uh, cheltuielile din ultimii doi ani și să le financeze prin uh, posibilitățile de a realoca fonduri la această rubrică. După cum știți, la migrație e foarte puțin, uh, au rămas foarte puțin bani, deci marja de, de realocare este mică să folosim marja de urgență și instrumentul de flexibilitate cu o compensare deplină tot în 2017. Aș dori acum să trec la dimensiunea externă a migrației, provocarea reprezentată de refugiați. Proiectul de buget pentru 2017 propune menținerea eforturilor uh, care au crescut foarte mult în ultimii ani, totalul anual fiind de 2,2 miliarde la acest capitol. Presiunile migratorii externe vor rămâne uh, un lucru obișnuit în viitor pentru Uniunea Europeană și pentru statele vecine și trebuie să dezvoltăm capacitățile în aceste state pentru a face față acestor fluxuri, inclusiv prin uh, sporirea controalelor la frontieră, combaterea traficului de persoane și așa mai departe. Vedeți în această imagine contribuțiile diferitelor instrumente la bugetul european de la bugetul european, credem că trebuie să lucrăm pentru a combate cauzele migrației, investind în infrastructură, în sistemele de învățământ, de sănătate, în statele de origine și de tranzit. Și deci propunem să se utilizeze pe deplin uh, plafonul de cheltuieli de la rubrica 4, Europa Globală, pentru a se acoperi nevoile estimate, și, de asemenea, să continuăm două inițiative structurale ale Comisiei Europene pentru a consolida coordonarea și uh, efectul de levier cu alte instituții și cu state membre prin fonduri fiduciare și am să vorbesc imediat despre acest lucru la alte facilități și, în al doilea rând, să ne țintim mai bine eforturile uh, pentru a ne asigura că obținem rezultate pe teren în ceea ce privește gestionarea fluxurilor migratorii. Și în acest sens, pactul pentru migrație la care s-a referit președintele Arțui la începutul reuniunii și acordurile de parteneriat cu statele de origine și de tranzit sunt un obiectiv cheie pentru restul anului 2016 și, evident, pentru anul viitor în ceea ce privește crearea efectului de pârghie pentru asistența UE. Așadar, în ceea ce privește acest efect de pârghie, știți că noi am propus crearea fondurilor fiduciare europene, știți că au fost create diferite astfel de fonduri, și mecanismul de coordonare, facilitatea pentru refugiați în, din Turcia. Acestea sunt, după părerea noastră, răspunsuri corecte pentru a maximiza impactul bugetului cu resurse limitate. În următorul grafic se uh, văd clar facilitățile și fondurile fiduciare create până aici, și doream să includ această imagine ca să vă prezint modul în care funcționează aceste, aceste instrumente. Am creat uh, fondul fiduciar Madat pentru a reacționa la um, criza din Siria, 500 de milioane de la bugetul european, pentru a face față situației din Siria și din statele vecine, mai ales Iordania și Liban. Și acesta a fost uh, primul uh, domeniu de finanțare în 2015 și 2016. Apoi am creat Fondul Fiduciar de Urgență pentru Africa, finanțat în mare măsură printr-o contribuție de la Fed, dar și de la bugetul european, pentru a finanța crearea de locuri de muncă și reziliența, punând accentul pe populațiile cele mai vulnerabile din uh, Sahel, Chad și Cornul Africii. Am creat Facilitatea pentru Refugiați din Turcia, care combină sprijin imediat și structural un total de 3 miliarde de euro, din care 1 miliard vine de la bugetul UE pentru 2016 și 2017. Mai recent, la conferința de la Londra, s-au luat angajamente de finanțare pentru Siria și uh, regiunea învecinată, care vor presupune și uh, finanțări de la bugetul european, pentru că statele membre și Uniunea Europeană au uh, s-au angajat că vor oferi 70% din acel fond. Iată aici detaliile, sumele angajate care totalizează 8 miliarde de euro pentru a face față noului pact al migrației prin fondul fiduciar african cu o majorare la care se adaugă 500 de milioane din rezerva Fed și uh, sumele promise la uh, conferința de la Londra, la care s-a referit și domnul Soros. Și dincolo de bani, cred că în această uh, parte pentru migrație e foarte importantă atitudinea de parteneriat cu statele vecine. Aș dori să-mi închei observațiile introductive prin uh, anumite concluzii generale. Bugetul Uniunii Europene mobilizează resurse importante pentru a reacționa la provocările de securitate, de integrare și umanitare cu care se confruntă Uniunea Europeană. 15,7 miliarde vor fi alocate în 2015-2017 pentru acțiuni din Uniunea Europeană și din afara ei. După cum am mai spus, e vorba de o sumă semnificativă care uh, pornește de la resurse foarte reduse, ceea ce arată că e foarte important să concentrăm bine prioritățile bugetului UE. În Uniunea Europeană, rubrica 3, cetățenie și securitate, a fost consolidată semnificativ, ajungând la 3 miliarde pe an pentru a finanța controlul frontierelor, transferul, integrarea și asistența umanitară. În afara Uniunii Europene, rubrica 4, Europa Globală, a crescut la 2,2 miliarde pe an, pentru a răspunde la nevoile umanitare, dar și pentru a face față cauzelor migrației și pentru a susține populațiile și statele gazdă. Pentru a multiplica impactul bugetului UE și Fed și pentru a pune în comun resursele cu statele membre, au fost create fonduri fiduciare și facilitatea pentru refugiați din Turcia. Comisia a folosit la maximum flexibilitatea proprie CFM prin realocări prin folosirea deplină a marjelor și uh, recurgând la instrumentele de flexibilitate incluse în CFM. Această tendință pe care Parlamentul European a susținut-o din plin în 2015 și 2016, va continua în 2017. Am propus un proiect de buget care propune uh, folosirea instrumentelor de flexibilitate pentru a menține un nivel sporit de cheltuieli, pentru a menține aceste 2,2 miliarde cheltuite pe an și anul viitor. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc, doamna director general. Mulțumesc pentru că mi-ați, ați dat câteva orientări despre proiectul pentru buget din 2000, pentru 2017. Doamna Gheorgheva va sosi uh, în cursul dimineții, o spun uh, membrilor Comisiei pentru Bugete. V-ați pregătit uh, prezentarea înainte să-l auziți pe domnul Soros, așa Bine, mulțumesc încă o dată pentru participarea la audierea noastră și are cuvântul domnul Moraes. Vă mulțumesc foarte mult. So, dear members, um, speakers, ladies and... Stimați membri, uh, îmi face mare plăcere pentru să deschid această nouă secțiune în legătură cu implicațiile bugetare ale crizei migrației. Uh, momentul este extrem de relevant, dat fiind că Parlamentul trebuie să revizuiască CFM până la sfârșitul anului și uh, tocmai s-a publicat proiectul de buget 2017. Vă explic care este implicarea Comisiei Libe în uh, criza refugiaților și imigrație și cum vom colabora cu Comisia Bugete specific. În primul rând, foarte pe scurt, Comisia Libe a făcut următoarele. În primul rând, am uh, avut misiuni în centrele de urgență și de refugiați în Sicilia, Tunisia, la mm, granița între Grecia și Macedonia și cu Turcia. Am, avem planul să vizităm uh, taberele de refugiați din Liban și, de asemenea, în Suedia. Avem și un raport din proprie inițiativă în legătură cu situația din Mediterană și necesitatea unei abordări globale a Uniunii față de migrație. Acest raport are o secțiune întreagă în legătură cu um, considerente de ordin bugetar pe care le vom sublinia astăzi. Libia a emis un aviz în ceea ce privește revizuirea la jumătate de termen a CFM în primul rând, susținând crearea unei noi linii bugetare pentru susținere mult mai focalizată și, în al doilea rând, dându-și prioritățile pentru bugetul 2017. Pregătește un aviz la proiectul de buget pe 2017. Vreau să transmit un mesaj cheie înainte de a da cuvântul experților invitați. Primul mesaj cheie este că CFM trebuie să fie revizuit cât de repede posibil pentru a se adapta la realitățile cheie ale lumii. Amplitudinea fluxurilor de migran, migranți din 2015 nu au fost luate în considerare în cadrul CFM și trebuie să ne asigurăm că vor fi incluse. Nu vrem să așteptăm până la negocierea următorului CFM în 2018 pentru a uh, implementa schimbările necesare acum Avem nevoie de sisteme foarte rapide pentru a mobiliza sumele necesare eh, repede și transparent pentru a eh, eh, sub supravegherea Parlamentului European. Al doilea mesaj cheie este că Comisia Libe consideră că este extrem de important pentru bugetul anului viitor să avem o planificare bugetară clară. Această planificare trebuie să anticipe măsurile de a îndeplini obligațiile Uniunii Uh, gestiunea uh, frontierelor, uh, gestiunea migrației și primirea adecvată. Mesajul următor este că susținem transformarea pe termen lung a Frontex într-o agenție de coastă europeană, tranziția EASO într-o agenție de azil până în aprilie 2016 2017 prin, prin sisteme mai inteligente de, inteligente de gestiunea a frontierelor. Și ultimul mesaj este că finanțarea corectă trebuie să crească eforturile de uh, relocare și de transfer, pentru că fondurile la dispoziția statelor membre sunt aproape epuizate. Trebuie să compensăm în 2017 neajunsurile din anii, vi, anii trecuți. Îmi face mare plăcere acum să-i dau cuvântul lui Matias Holm, care ne va prezenta politicile cele mai importante din punct de vedere bugetar. Aveți cuvântul și cred că puteți să vorbiți în jur de 8 minute. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membrii Stimați colegi, am mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la această dezbatere cheie. Prezentarea mea are patru părți. În primul rând, cadrul politic și legislativ al crizei. În al doilea rând, provocări din perspectivă financiară ale crizei utilizarea în trecută și actuală a mijloacelor financiare și după aceea uh, cele necesare în 2017 și după 2020. Încep cu prima parte. Înainte de a discuta despre aspectele bugetare ale crizei, este esențial să clarificăm agenda politică legată de acest, uh, aceste intervenții. Și de asemenea trebuie uh, să rezolvăm șase uh, politi- obiective politice. În primul rând, protecția granițelor externe. Aici mă refer la pachetul pentru frontiere al Comisiei din decembrie, propunerea unui sistem de intrare-ieșire, sisteme inteligente de gestiune a frontierelor, interoperabilitatea și, după cum ați menționat, domnule președinte, consolidarea mandatului Frontex. În al doilea, al doilea obiectiv, care este legat de granițele externe, înființarea uh, libertății de uh, circulație în interiorul zonei Schengen și aici am văzut uh, foaia de parcurs a Comisiei înapoi către Schengen. Al treilea obiectiv, o distribuire mai corectă a refugiaților între statelor, statele membre și stabilizarea pentru dezvoltarea uh, unui sistem european de a, a, comun de azil. Uh, avem și propunerea Dublin 4 cu un mecanism care să crească solidaritatea și creșterea mandatului EASO pe care l-a menționat domnul președinte. Al patrulea obiectiv, o returnare a solicitanților de azil și a migranților iliciți și, de asemenea, negociarea acordurile de readmisie. Trebuie să luptăm împotriva cauzelor care stau la uh, rădăcina fluxului de migranți, uh, conform concluziilor Consiliului, și, în ultimul rând, migrația legală și integrarea, și aici mă refer la comunicarea Comisiei din 7 iunie și reforma sistemului de mm, carte albastră. Partea a doua. Această agendă politică complexă și inclusivă necesită ca toate măsurile uh, propuse în ultimele 12 luni să primească susținere financiară, ceea ce va duce la provocări bugetare semnificative. Acestea depășesc cu mult uh, pura susținere financiară. Vă dau patru exemple. În primul rând, spre deosebire de alte zone politice, suntem, uh, ne confruntăm în afacerile interne cu, o cri, cu un mediu uh, care se schimbă foarte rapid datorită crizei. Uh, a crescut fluxul pe ruta central-mediterană și planificarea financiară flexibilă în cadrul CFM, care este bazat pe o imagine din 2011, nu corespunde situației actuale. Mă refer și la faptul că atunci când am evaluat lucrurile în 2011, în cazul Bulgariei, Bulgaria nu era uh, destinată uh, a fi o țară de uh, primire a refugiaților, așadar avem 10 milioane de euro pentru Bulgaria până în 2020. După aceea, o serie de propuneri ale Comisiei, dacă vor fi adoptate, vor necesita investiții uh, substanțiale în infrastructură din, din partea statului, statelor membre, ceea ce va schimba uh, aspectul politic. Majoritatea statelor membre au uh, o rată scăzută de absorpție a fondurilor în ceea ce privește cofinanțarea. Avem și o tendință în creștere de a solicita fonduri de urgență. În final, mandatul extins al agențiilor uh, necesită mijloace, fun- mijloace fundamentale suplimentare, ceea ce pun, pune probleme. Ajung la partea a treia, utilizarea actuală a instrumentelor de finanțare și a mijloacelor. Asistența financiară către statele membre care se confruntă cu presiuni migratorii uriașe este un, com- un component foarte important al răspunsului Uniunii în fața crizei migrației. Această susținere financiară mm, este un semn al solidarității comunitare. Și după cum a arătat doamna director general Calvinio, Comisia a mobilizat uh, instrumentele necesare și am uh, alocat eforturi semnificative asigurându-ne că aceste instrumente se complementează, se completează și că sinergiile între ele sunt maximizate pentru a acorda susținerea optimă statelor membre. În 2016, în acest an, Finanțarea, finanțarea comunitară pentru gestiunea migrației, uh, Fondul Intern pentru Securitate și agențiile UE au ajuns la 2,9 miliarde de euro. Din această sumă, 465 de milioane sunt alocate a asistenței de urgență. În ultimii ani, prioritatea noastră a fost să, ne, să rezolvăm situația din Grecia. Comisia a introdus un plan de răspuns de urgență în martie și a fost uh, acordată o finanțare pentru fondurile de afaceri interne și, de asemenea, pentru uh, instrumentul de urgență gestionat de Direcția Generală ECO pentru a rezolva uh, necesitățile umanitare imediate. Pe lângă Grecia, alocarea națională a 590 de milioane de euro până în 2020 au fost uh, alocate și 62 de milioane de euro ca fonduri de urgențe către guvern, autoritățile elene sau pentru uh, cei care gestionează criza. Deci a devenit astfel cel mai uh, mare beneficiar al fondurilor afaceri interne și o sumă suplimentară pentru acțiuni în Grecia de la sistemul de susținere ECO, ceea ce ajunge, aduce suma până în 2020 la 854 de milioane de euro. Situația în, pe, la marurile Italiei, în special de la închiderea agenției, a fost monitorizată îndeaproape de către Comisie programele multianuale ale Italiei pentru ISF și prin alte fonduri avea, erau în totalitate de 250 de milioane de euro și Italia a primit peste 20 de milioane de euro în finanțări de urgență. De, deci se ajunge la peste 260, 216 milioane de euro până în 2020 agențiile Uniunii Europene au uh, un rol uh, cheie, Frontex, EASO și Europol în special. Finanțarea lor trebuie să crească pentru a le crește capacitățile necesare pentru a își îndeplini atribuțiile noi și solicitante. 28,3 milioane de euro au fost adăugate până în 2015 și 138,8 milioane de euro în 2016, deci de patru ori mai mult a crescut finanțarea. Nu în ultimul rând, Comisia lucrează intens alături de statele membre pentru a asigura complementaritatea și utilizarea optimă a tuturor finanțărilor disponibile pentru a răspunde, răspunde crizei migratorii. De exemplu, în fondurile structurale și de investiții se poate acorda asistan, asistență pentru proiectele pentru uh, îngrijire ale copiilor, pentru cazare și mm, formare. Aceste uh, fonduri pot să fie suplimentate și în domeniul primirii. Partea finală, uh, o anticipare a ceea ce se va întâmpla în 2017 și până în 2020, la da, următorul CFM. După cum am subliniat deja, inițiativele politice și propunerile legislative ale Comisiei vor putea fi implementate eficient doar dacă vor avea o susținere financiară suficientă și dacă, în al doilea rând, uh, statele membre vor fi dispuse să se angajeze în paralel. În 2017 și fără a putea anticipa decizia Comisiei în legătură cu proiectul de buget, uh, nivelul de finanțare ar trebui să fie stabil pentru a uh, menține finanțarea Uh, și uh, este responsabilitatea Direcției Generale Home, după cum a menționat și doamna director general Calvinio. Însă, un nivel adecvat nu este suficient în domeniul finanțării. Avem nevoie de o susținere financiară uh, obiectivă și bine țintită pentru a răspunde clar la necesitățile în continuă schimbare ale statelor membre. Comisia este angajată în pregătirea Uh, revizuirii la jumătate de termen a CFM și uh, se angajează să crească bugetul pentru migrație și securitate. În același timp, sistemul trebuie să, să fie optimizat pentru a susține pe deplin orientările strategice ale Uniunii, după cum vor fi prezentate în inițiativele legislative ulterioare și mă voi referi la acestea în al șaselea punct. În încheiere, acest nou cadru consolidat în ceea ce privește azilul și gestionarea frontierelor cu un nivel corespunzător de finanțare va fi o prioritate importantă a Comisiei în lunile următoare și presupun și pentru negocierile pentru bugetul 2017 cu autoritatea bugetară. Însă, Bruxelles poate, nu poate să facă față singur crizei din punct de vedere bugetare. Toate statele membre trebuie să dea da- dovadă de solidaritate și să acorde cofinanțarea pentru a uh, pentru programele naționale. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Ol. Din păcate, domnul Mario Marconi din de la Ministerul de Interne al Italiei nu a putut să fie prezent aici datorită unei urgențe. Deci dau cuvântul domnului Fabrice Legeri, director Frontex, care ne va vorbi despre provocările prezentate de migrație și planurile Frontex pentru viitor. Domnule Legeri, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei Libe pentru invitație și pentru ocazia oferită să um, vă vorbesc despre activitățile Frontexului uh, tuturor comisiilor reunite aici. Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei pentru Bugete, pentru sprijinul constant al Comisiei pentru Bugete um, manifestat față de Comisia Frontex. Stimați deputați, doamnelor și domnilor, mai întâi pentru a vă prezenta o imagine de ansamblu în legătură cu evoluția bugetului Frontexului în ultimii ani, uh, um, pentru a înțelege eforturile făcute în ultimii doi ani. Mai întâi, bugetul agenției Frontex a fost până în 2011 de mai puțin de 100 de milioane de euro. În timpul așa numite primăveri arabe în 2011 a crescut bugetul Frontexului și a ajuns la, un, la o sumă maximă de 118 milioane de euro. Dar în anul următor, în 2012, bugetul Frontex a scăzut din nou. Deci, ținând cont de aceste elemente, practic putem spune că anul esențial a fost 2015, anul trecut, din cauza acestei crize a migrației, uh, cu explodarea cererilor de azil, uh, criza de la granițele externe ale Uniunii Europene, așa că s-a hotărât ca bugetul Frontexului să fie triplat în 2015. Bugetul a crescut cu mai mult de 50% și a ajuns la nivelul fără precedent de 143 de milioane de euro anul trecut. Anul trecut a crescut de trei ori bugetul, de două ori pentru a consolida operațiunile maritime și gestionarea frontierelor de către Frontex și încă o dată pentru a face față sau pentru a acoperi noile posturi, uh, deci noile recrutări uh, uh, autorizate de autoritatea bugetară. În 2016 a crescut din nou foarte mult bugetul, a crescut cu mai mult de 75% în comparație cu cel din anul precedent. Deci anul acesta bugetul Frontexului este de aproximativ 250 de milioane de euro, dacă includ aici și contribuțiile statelor asociate în spațiul Schengen. Anul acesta, creșterea s-a bazat pe faptul că Consiliul European, statele membre, Consiliul, Comisia și uh, Consiliul uh, Executiv uh, au exprimat voința ca Frontex să-și intensifice activitățile în domeniul uh, politicilor de returnare. Deci, deci scopul creșterii bugetelor a fost ca Frontexul să se implice mai mult în hotspoturile din Grecia și Italia. Aș dori mai întâi să vă explic cum este organizată alocarea bugetului la Frontex. Mai întâi, după votul autorității bugetare are loc uh, și un vot în uh, Consiliul de Gestiune a Frontexului pentru a um, hotărâ cum va fi pus în aplicare acest uh, buget, cum va fi împărțit între activitățile agenției Frontex. Bugetul este distribuit între cheltuielile operaționale, este împărțit între cheltuielile operaționale și cele administrative. Cu abordare tradițională, să spunem, aproximativ 80% din buget este alocat în scopuri operaționale și 20% acoperă cheltuielile administrative. Dar acum la Frontex avem și o altă abordare în alocarea bugetului, uh, așa numita uh, alocare în funcție de activități. Și uh, Consiliul de gestiune de administrație a identificat anumite activități, cum ar fi operațiunile comune, um, activitățile de returnare, deci diferite tipuri de activități pentru a avea uh, o evaluare mai în detaliu a afectării bugetelor. Astfel, 90% din costurile directe au scopuri operaționale și doar 10% din buget nu este folosit în scopuri operaționale. Deci, uh, este folosit în scopuri de sprijin și administrative. Acum aș dori să vă explic cum a folosit Frontex bugetul său în 2015 și anul acesta. Anul trecut, în 2015, după cum am spus, obiectivul era extinderea dimensiunilor operațiunilor. Acestea s-au triplat ca dimensiuni pe parcursul anului 2015. În primăvară, primăvara anului 2015, înainte de creșterea bugetului, Frontex putea să um, gestioneze șase vase în cadrul operațiunii Triton din Italia și încă șase nave în operațiunea Poseidon din Grecia. După creșterea bugetului, Frontex a putut să-și tripleze numărul uh, embarcațiunilor și să um, trimită pe teren mult mai mult uh, agenți de pază a frontierei. În vara lui 2015, Frontex a atins nivelul de aproximativ 15 vase în Grecia și între 11 și 15 vase în Italia, în funcție de săptămână și de disponibilitatea navelor. La sfârșitul anului trecut și începutul acestui an și în primăvară am avut 19 vase în Grecia, în operațiunile Poseidon și 15 în Italia, în cadrul operațiunii Triton. Numărul agenților de baza frontierei a crescut de asemenea. Acum un an, Frontex am desfășurat aproximativ 350 de agenți de paza frontierei în Grecia și aproximativ 150 în Italia. Iar acum, în momentul de față, avem mai mult de 700 de agenți de paza frontierei activi în Grecia și mai mult de 600 în Italia. În plus, avem um, aproape 100 de agenți de paza frontierei la frontierele terestre din Balcani pentru a sprijini Bulgaria, Croația și Grecia în paza frontierelor lor terestre. În 2016, odată cu bugetul suplimentar acordat, am menținut acest nivel fără precedent uh, al forțelor uh, deplasate la frontiere, dar am putut și să participăm mai mult în activitățile din hotspot-uri și în politica de returnare. În cadrul politicii de returnare, practic, s-a dublat numărul persoanelor returnate și numărul zborurilor comune de returnare. Anul acesta, Frontex va putea organiza mai mult de 120 de, voluri, de, de zboruri comune de, de returnare. Am returnat deja 3500 de uh, migranți în situație nereglementară în uh, țările lor și am sprijinit autoritățile elene în uh, activitățile de readmitere în Turcia. Deci, imediat după declarația comună UE-Turcia din martie, Frontex uh, a furnizat uh, feriboturi pentru returnarea persoanelor de pe insulele grecești în Turcia. A crescut și sprijinul nostru acordat statelor membre, mai ales Greciei, în activitățile de identificare, în organizarea contactelor cu țări terțe pentru a facilita emiterea de documente de călătorie necesare pentru returnarea migranților ilegali. Așa cum au spus uh, antevorbitorii mei, uh, doamna director general pentru buget și domnul director de la DG Home. Frontex va trebui să um, se achite în curând de noul său mandat și sunt convins că fondurile suplimentare pe care le, va primi, uh, le vor primi uh, Frontexul la anul vor fi folosiți în noi activități, cum ar fi evaluarea vulnerabilității, dar și noi activități în relația cu țări terțe, cu paza uh, frontierelor și așa mai departe. În hotspoturi anul acesta, chiar începând de anul trecut, Frontex a, a dezvoltat, a creat noi activități de sprijin, noi, noi servicii și doresc să menționez aici serviciul de înregistrare, pentru că anul trecut uh, rata înregistrării migranților pe insulele Elene era um, aproape de zero și a ajuns acum la nivelul de 80, 85, 90 la sută în funcție de săptămâni și de insule. Așa cum e cerut Consiliul, Frontexul a început să sprijine Grecia și Italia cu verificări în sistemul de informare Schengen după atacurile teroriste de la Paris de, din noiembrie anul trecut și am creat și așa numitul Task Force regional în, din Catania și din Pireu. Iată cum au fost folosite aceste fonduri suplimentare. Aș dori să menționez în încheiere faptul că există un risc care a fost identificat alături de DG Home și de Comisie, un risc de dublă finanțare și împreună am luat măsuri pentru um, a elimina acest risc, pentru că există riscul de suprapunere a fondurilor interne pentru securitate, celor pentru azil și fonduri uh, din activități finanțate de uh, Frontex și avem o strânsă cooperare, deci verificăm lista activităților finanțate de DG Home și de Frontex ca să nu existe suprapuneri. Este important să vă dăm și această informație. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule Lejeri. Am înțeles că trebuie să ne părăsiți la ora 11, așa că, având în vedere că acesta este o parte importantă a audierii, Aș dori să întreb deputații dacă au eh, întrebări eh, pentru dumneavoastră la care să răspundeți rapid. Deci vă rog cât mai pe scurt și întrebările și răspunsurile. Domnul Depre mai întâi. Ah, Foarte rapid. Domnule președinte, mă bucur de evoluția Frontex. Totdeauna am susținut Frontex, am susținut Frontex și uh, vreau să mă leg de un lucru care mă uimește. Ați spus că ați triplat numărul de nave desfășurate, mă gândesc că între Grecia și Turcia, asta ați spus. Stați puțin. Vreau să vă întreb la ce folosește triplarea numărului de nave, pentru că fluxurile între Turcia și Grecia au diminuat considerabil în urma acordului între Turcia și Grecia. Deci, fie n-am înțeles eu bine, fie uh, Uh, nu are sens ce mi-ați spus, deci vă rog să îmi explicați. Okay, Mr. Rubik. Domnul Rubic. Ja, recht herzlichen Dank. Da, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Pentru noi este foarte important să fim um, cât mai la curent cu evoluțiile cele mai actuale și asta pentru că, sigur, cu toții suntem interesați să știm, de exemplu, cu ce organizații internaționale colaborați în primul rând, ONU și altele. Și a doua întrebare, cu ce agenții europene colaborați și, de asemenea, dacă aveți o colaborare cu NATO. Acestea sunt întrebările mele. Mulțumesc pentru că v-ați exprimat rapid. Domnul Novakov. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să verific niște cifre pe care le-ați spus. Ați spus că Bulgaria a, primis, a primit un buget alocat de 10 milioane din 2016 pentru că presiunile migratorii asupra acestei țări au scăzut în conformitate cu datele dumneavoastră. E corect? And, uh, Mr. Artui, Domnul președinte Artui, vă rog. Si, uh, deux questions. Depuis, uh, Două întrebări. De când Turcia și Grecia au o frontieră relativ etanșă, s-a constatat oare o deturnare a fluxurilor uh, dinspre Libia spre Italia? Aș vrea să știu dacă s-a semnat un acord de sediu, privind sediul, între autoritățile poloneze și Frontex. A fost semnat în sfârșit. Uh, Domnul Diaz de Mera. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mă adresez domnului director Frontex și aș dori să um, completez și eu uh, preocupările exprimate de colegul Depre. Săptămâna trecută am fost uh, pe insula Lesbos și uh, i-am întâlnit uh, pe uh, cei care lucrează la Frontex. Sunt, ați spus că sunt 700 de uh, ofițeri de pază de coastă, acum Frontex acolo. Câți fac parte din Marina Elena? Și apoi, dacă puteți confirma, pentru a completa întrebarea colegului, puteți confirma că NATO are un caracter inutil sau uh, puțin uh, uh util pentru desfășurarea acestor nave în spațiul dintre Grecia și Turcia? Și în cele din urmă, doamna Gomes. Da, mulțumesc. Ce ați spus este interesant și cred că trebuie să ne dea de gândit, și anume că a fost nevoie de atentatele de la Paris ca să se înceapă verificări ale uh, sistemului de informare Schengen. Este incredibil. Și sigur că nu e vina dumneavoastră, uh, dar cred că trebuie să reflectăm, s-a vorbit despre finanțarea terorismului și despre reacția noastră la atentatele de la Paris, pentru că se pare că a fost nevoie de ele pentru a se lua anumite măsuri. Dar ce vreau să vă spun se referă la situația din Egipt și fluxurile ce sosesc din Egipt. Pentru că, desigur, că este ridicol ca Comisia să laude atât de mult uh, funcționarea uh, acordului dintre UE și Turcia, dar iată că fluxurile s-au schimbat și nu sunt doar fluxurile sezoniere din Africa subsahariană via Libia. Sunt fluxuri semnificative via Egipt, pe unde vin și multe alte persoane care altfel ar lua-o pe ruta prin Turcia, prin Grecia ne puteți vorbi despre aceste fluxuri și mai ales dacă ne puteți vorbi despre acordurile cu Egiptul, pentru că s-a vorbit foarte mult despre deteriorarea situației drepturilor omului în Egipt. Și sunt foarte multe acorduri cu Egiptul. Aș vrea să știu dacă s-a luat vreo măsură ca să ne asigurăm că sunt posibile acțiuni pentru a controla fluxurile cu Egiptul. Mulțumesc, domnule Legeri, pentru răspunsul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că ar trebui să încep cu Egiptul și cu numărul de persoane care trec frontiera ilegal acum. Este adevărat că asistăm la o creștere a numerelor care momentan poate fi calificată drept uh, sezonieră, pentru că în fiecare primăvară în Europa crește numărul de mm, persoane care vin din Egipt uh, spre Italia și monitorizăm constant aceste fluxuri ca să ne asigurăm că nu are loc un uh, transfer al numărului de persoane care ar fi venit prin Turcia spre ruta Egiptului. A fost și o întrebare legată de Libia nu există un transfer și am uh, vorbit despre acest lucru și săptămâna trecută la Berlin. Poate că ați uh, citit uh, despre acea conferință, dar momentan nu există un, un transfer dinspre Turcia spre Libia. Însă numărul de persoane care trec granița ilegal din și în aceste state spre Uniunea Europeană se produc Uh, pe ruta central-mediteraneană. Deci din Libia spre Italia avem acum aproape același număr de migranți ca și anul trecut, iar ruta din estul Mediteranei este închisă sau înghețată, să spunem. Și sigur că acum în principal ne preocupă ruta central-mediteraneană. Am încercat să discutăm cu autoritățile egiptene. Știm că și unele state membre cooperează cu aceste autorități și sperăm ca în acest cadru și pe baza conceptului de pacturi UE, Frontex să reușească să dezvolte cooperări cu Egiptul, pentru că fluxurile din Egipt ne îngrijorează pentru că este o călătorie atât de lungă încât ar putea fi foarte mare numărul de victime pe drumul dintre Egipt și Italia. Aș dori să răspund acum la întrebarea legată de utilitatea navelor desfășurate de Frontex în Grecia în cadrul operațiunii Poseidon. E adevărat că momentan avem 50-60 de sosiri pe zi de migranți, nu, nu de nave. 50-60 de migranți sosesc zilnic din Turcia spre insulele grecești, ceea ce este aproape egal cu zero dacă am compara cu fluxul de 2500-2800 de sosiri pe zi uh, care era încă valabil în februarie. Dar planul operațional rămâne la același nivel în ceea ce privește desfășurările, pentru că știm că tentative pot exista și că odată cu vremea bună în ciuda investițiilor sporite din partea pazei de coastă din Turcia, pot fi uh, nevoi de uh, operațiuni de salvare pe mare, deci nu putem să scădem nivelul deocamdată, dar vreau să vă semnalez că Frontex este foarte flexibilă, pentru că în aprilie aveam 1500 de ofițeri de pază de coastă în Grecia și am uh, redesfășurat mai multe sute dintre ei în Italia. Acum sunt cam 500 în Grecia și cam 700 în Italia. Și dacă vom vedea că e nevoie de mai multe nave în Italia, nu voi ezita să redesfășor forțele din uh, Grecia spre Italia. Dar momentan în centrul Mediteranei sunt mulți actori, Euformed, multe nave italiene, deci deocamdată avem un echilibru. A fost și o întrebare legată de colaborarea dintre Frontex și NATO Am uh, făcut un schimb de informații cu NATO. Frontex are un uh, ofițer de legătură la NATO. Și astfel vom putea să facem un schimb mai uh, puternic de informații Știm că motivul acestei intervenții a fost foarte politic și nu pot decât să spun că colaborarea dintre Turcia și Grecia s-a ameliorat, ceea ce este foarte util și pentru munca noastră de zi cu zi. A mai fost o întrebare și anume dacă colaborăm cu alte agenții UE sau alte organizații internaționale. Desigur, avem o colaborare strânsă cu colegii de la EASO și cu colegii de la Europol și cu EULISA pentru a ameliora înregistrarea cu alt, și cu alte organizații internaționale avem schimbul cu NHCR și cu ION. S-a pus o întrebare referitoare la scăderea numărului, nu știu dacă am înțeles bine întrebarea, dar momentan, adică din aprilie și din mai, numărul de persoane care au trecut în mod uh, neregula, re, neregulamentar frontiera a scăzut. Acum acestea se concentrează pe ruta din centrul Mediteranei, dar trebuie să fim foarte atenți pentru că știm că motivul uh, Uh, pentru care fluxurile nu au dispărut complet este că situația geopolitică e gravă în anumite state, cum ar fi Siria, ca să dau doar un exemplu, la care se adaugă situația economică din statele din Africa Occidentală. Și există un număr mare de migranți care circulă spre Libia cu intenția de a trece Mediterana și a ajunge în Italia. În cele din urmă, întrebarea referitoare la acordul privind sediul pe care trebuie să-l încheie Polonia și Frontex. Din luna martie sunt în contact cu autoritățile poloneze. Secretarul de stat pentru afaceri europene mi-a cerut să prezint un proiect de acord, am și făcut-o. Iar autoritățile poloneze au examinat această propunere și avem o reuniune programată pentru 6 iulie, săptămâna viitoare, pentru a relua discuțiile în mod oficial. Autoritățile poloneze mi-au comunicat că sunt decise să încheie un acord și că, desigur, consideră că sediul Frontex sau sediul Agenției Europene uh, pentru Paza de Coastă la Varșovia este uh, prioritar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, dragi colegi. Trecem acum direct la domnul Carrera, directorul EASO, care ne va vorbi despre provocările legate de migrație din perspectiva sa. Domnule Carrera, aveți cuvântul 8 minute. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați invitat. Dacă ar fi să Aleg cele două cuvinte cele mai folosite în această dimineață, după intervenția domnului Soros. Acestea ar fi criză și schimbare. Crizele antrenează schimbări și schimbările sunt în acest context provocate de crize profunde. EASO a împlinit 5 ani luna asta și anul trecut a fost un an de pomină, după cum știm cu toții. Mi-amintesc că, că spre sfârșitul lui aprilie uh, Consiliul s-a, întrunit atunci când um, numerele de migranți care au sosit în principal în Grecia au ajuns la uh, să fie de ordinul miilor. Consiliul a făcut un plan în 10 puncte, Comisia cam la o lună după aceea a făcut planul uh, hotspoturilor și apoi au început schimbările pentru noi. La vremea aceea eram uh, o uh, agenție cu 50 de angajați și 15 milioane de euro. Și planurile făcute în anul dinainte includeau uh, o cerere să ni se mărească personalul cu două persoane, cu doi angajați pentru 2016. Acesta era planul nostru înainte de începutul crizei. Așadar, a trebuit să facem schimbări pe plan intern și să facem față crizei. Și în continuare facem acest lucru și vom continua să o mai facem și mult timp de acum încolo, după cum se vede. Ce s-a întâmplat cu EASO după aceea? În septembrie, deci după 9 luni, acum 9 luni, mă scuzați, a apărut conceptul de hotspot. Așadar, am început, am stabilit un nou record. În trei săptămâni, în 2016, ne-am epuizat tot bugetul pe anul acesta. Deci, la sfârșitul lunii ianuarie, tot bugetul nostru era cheltuit. Așadar, ca cifre, în 2015, aproape imediat după ce a fost creat conceptul de hotspot-uri și am început pregătirile, Înainte de a continua, trebuie să vă spun că EASO până atunci nu a avut nici măcar o zi de operațiuni pe teren. Am avut unele planuri speciale de uh, asistență, ceea ce a însemnat că am lucrat în afara birourilor noastre din Malta dar numai pentru dezvoltarea de capacități, de analiză și pentru colaborarea cu statele interesate. Sigur că colaborăm în continuare cu aceste state, Cipru, Grecia, Italia, dar până atunci nu a existat o implicare directă în legătură cu fluxurile de migranți, așa cum se întâmplă acum după 9 luni. Așadar, pentru asta am colaborat foarte strâns cu DigiHome și continuăm să o facem săptămânal aproape zilnic. Și la sfârșitul lui 2015 am primit încă 30 de posturi. Deci din cele două pe care le doream noi am ajuns la 32, 30. Și organigrama a fost mărită apoi cu încă 50 de posturi câțiva agenți contractuali, câțiva interimari și uh, stagiari. Deci am ajuns la aproape 100 de angajați. Deci ne-am dublat de la sfârșitul anului trecut până acum. Să spunem în primele șase luni ale acestui an. Organigrama a fost modificată în 2015. Am început imediat recrutările și uh, am finalizat recrutările pentru cele 50 și ceva de posturi. Majoritatea au început deja și mulți nici n-au apucat să se așeze pe un scaun la birou și au fost trimiși direct undeva în Grecia sau în Italia. În ceea ce privește bugetul, ne triplăm bugetul. Am început la 15 milioane pentru 2016 am primit uh, încă 3,9, să zicem 4, ajungând la 20 de milioane la începutul acestui an, pentru 2016. Am dublat această sumă în 4-5 luni și credem că uh, prin acordul de granturi pe care l am semnat luna aceasta și prin alte ajustări pe care va trebui cu siguranță să le facem în a doua jumătate, s-ar putea să ne apropiem de 60 de milioane în 2016. Deci o recapitulare. Am trecut de la 50 de angajați la 100, am dublat personalul și am triplat bugetul. Rezultatele practice sunt următoarele. În Grecia, EASO este foarte prezent pe insulele principale, pe toate cele cinci insule principale. Avem o echipă mare la unitatea Dublin din Atena și avem uh, birou și în nordul Greciei, la Salonic, printre altele. Deci, în 9 luni am ajuns să avem o prezență imensă în Grecia și e muncă de teren reală. După ce a vorbit colegul meu de la Frontex, uh, după cum estimează, um, se fac înregistrările inițiale când sosesc migranții, apoi o muncă de aplicare a legii cu autoritățile, cu poliția. Se întâmplă ca acestea să fie făcute de echipa noastră și lucrăm și pe insule. Am instalat uh, aproximativ 80 de birouri mobile. Sunt niște containere de cam lungi, cam de 12 metri, cu calculatoare, logistică, comunicații mobile, materiale de birou, sigur că e și multă muncă administrativă. Securitatea a devenit un cuvânt cheie din cauza uh, revoltelor din acele locuri, așadar am făcut foarte multe eforturi și pe planul securității. Și revenind la aspectele bugetare, ne-am triplat bugetul de la 20 de uh, milioane, am ajuns la 60 pentru ultimul trimestru al anului curent. Și aici se face legătura între această schimbare și alte schimbări. Pentru că o schimbare nu vine niciodată singură. Următoarele schimbări. Probabil știți cu toții că există o propunere de nou regulament uh, pentru a se crea o agenție uh, de sine stătătoare pentru azil. Grupurile de lucru au început să lucreze la această propunere și, dacă nu mă înșel, primele 20 de articole au fost discutate. Unele sunt deja complicate. E vorba de monitorizarea sistemelor de azil, mecanismele de uh, transfer, printre altele, dar e vorba și de planificarea pentru restul anului și planificarea restului CFM. Urmează o perioadă de patru ani. Nu vreau să vorbesc cu dumneavoastră despre modalități flexibile de a gestiona resursele disponibile, plafoanele, diferitele fonduri și fonduri fiduciare disponibile pentru migrație și azil, dar vreau să vă spun că pachetul global care include creșterea enormă a responsabilităților noi agenții, este pe plan cantitativ estimat la 500 de angajați și aproape 400 de milioane. Dacă vă gândiți că acum 5-6 luni pro... noi propuneam să ni se mai permită să mai angajăm două persoane, vă veți da seama că ce s-a făcut în ultimele șase luni a fost enorm. Pot să vă dau niște cifre, dar nu vreau să vă orbesc cu probe științifice, dar dacă încheiem la 60 de milioane la sfârșitul lui 2016, ne apropiem foarte mult de propunerea Comisiei pentru anul viitor, 2017, pentru care trebuie să depunem amendamente, să rescriem, să replanificăm, reorganizăm și să vedem cum putem integra toate aceste resurse în așa fel încât să fie utile. Până acum am reușit să o facem. Eu am încredere că vom putea continua în același fel, cu aceleași rezultate. Deci de la 60 de milioane uh, anul viitor planificăm să ajungem la 66, deci o creștere cu 10% e în regulă dar în ceea ce privește personalul, vom mai avea încă 71 de angajați, ceea ce e ceva ca efort de recrutare, efort de integrare a personalului și uh, desfășurarea lor acolo unde e nevoie de ei. Și tendința va continua până în 2020. Ca procente vom crește mai puțin uh, ca bani, dar aproximativ cu 30% pe an mai mult, de la 66 la 86 și apoi 96 și 114. Cred că este o propunere foarte bună și suntem într totul de acord cu DigiHome în acest sens. Aș dori să vă repet rapid cifrele. 60 anul acesta, 66 în 2017, 86 în 2018, 96 în 2019 și în 2020 114 milioane. În ceea ce privește personalul, aici uh, creșterea este și mai mare, exprimată procentual. La anul, sfârșitul anului acestuia vom avea 136 de angajați, apoi pentru anul viitor vom crește la 207, apoi 297 în 2019, deci cu 100 mai mult. Apoi vom ajunge la 390, deci încă 100 și vom ajunge să avem 500 de angajați în 2020. Sunt niște cifre impresionante. Recent am trecut prin aceste uh, comitete în Consiliu, s-a cerut uh, să ni se mărească și sediul. Deci, practic, îi dăm afară chiar pe proprietarii noștri, le cerem să se mute și să ne dea nouă cheile. Am depășit timpul, am înțeles, 8 minute am avut, cred că le-am depășit. Dar cred că v-am prezentat acum perspectiva noastră de creștere și vreau să vă transmit un mesaj final și anume că majoritatea planificării, majoritatea alocării resurselor se face împreună cu colegul uh, Matia Soel de la DigiHome. Ne înțelegem, aceasta este abordarea cea mai importantă și cred că pe planul resurselor EASO stă foarte bine. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, aș dori să mai avem uh, ceva timp la dispoziție și pentru întrebări pentru dumneavoastră și pentru doamna Woolard. Doamna Woolard are acum cuvântul secretarul general al ECRE, care ne va vorbi tot despre provocările reprezentate de migrație din perspectiva sa. E foarte important să avem și perspectiva ONG-urilor și mă bucur că doamna Woolard se află aici. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciem această oportunitate de a fi aici și salutăm inițiativa celor patru comisii de a examina această problemă. Reprezentăm peste 90 de ă, organizații care lucrează cu refugiații. Ă, lucrăm pe toate aspectele acestei crize în domeniul politicilor, și voi pune accentul asupra finanțării comunitare. Actualizăm analiza în ceea ce privește protecția refugiaților în lumina evenimentelor din anul trecut și uh, a cadrului financiar multianual. Vă voi prezenta cinci concluzii preliminare bazate pe această analiză. Câteva observații înainte de a o face. Evaluarea noastră se face pe mandatul nostru și anume protecția dreptului refugiaților, așa evaluăm eficiența finanțării. Uniunea finanțare ca dovada implementării politicilor comunitare. Avem multe angajamente politice, multe uh, salutare, însă uh, verificăm dacă acest lucru se transpune în practică și cel mai, cea mai efectivă modalitate, eficientă modalitate este să vezi unde se duc fondurile. Ultima analiză a CFM nu este disponibilă pentru că este prea devreme în ciclul de programare. Însă ideea consolidării acestor fonduri și motivația anumitor schimbări uh, în ultimul CFM uh, pare să fie um, pare să se confirme. Așadar, cinci concluzii preliminare. Prima, foarte clară, diviziunea globală între CF, în CFM prin rupe rubrici a devenit uh, foarte riscantă și nesustenabilă pentru Uniunea Europeană. Este un, o idee subliniată și de alți vorbitori. Când avem uh, o situație în care avem doar 1,6% din finanțarea globală care a, a, acoperă probleme care sunt în ă, primul plan al preocupărilor Uniunii, ă, acest lucru ar putea să ducă la ă, dezintegrarea și probleme care ar putea să ducă la dezintegrarea Uniunii. Mi se pare că nu acordăm suficientă importanță acestor probleme. Așadar, în ceea ce privește campania uh, pentru următorul CFM, uh, ne alăturăm măsurilor prezentate de către domnul președinte la început pentru a folosi reevaluarea la jumătate de termen pentru a redeschide, câte, redeschide câteva dintre chestiunile bugetare generale. și, um, și în ceea ce privește influențarea rubricilor din CFM, nu este ușor, este nevoie de o coaliție între instituții în interiorul societății civile pentru a, dar acum a venit momentul să ne asigurăm că rubrica 3 reflectă gravitatea situației cu care se confruntă Europa. Și bineînțeles există finanțare pentru protecția refugiaților sub alte rubrici, nu intru în detalii în legătură cu evaluarea Uh, la ce se întâmplă sub rubrica 1, uh, se face, se lucrează bine, însă activitatea poate să fie îmbunătățită pentru a, printr-o finanțare crescută. Rubrica 2 este problematică dacă datorită celorlalte forțe și a faptului că o parte foarte mare a acestor bani este rezervată pentru garanțiile agricole. În ceea ce privește câteva dintre comentariile anterioare de aici, Eh, dacă examinăm măsurile în fondurile structurale și de coeziune, eh, ne putem gândi și la măsuri care pot să reunească refugiații și migranții și alte grupuri vulnerabile. Deci eh, o abordare mai globală pentru că aceste fonduri să nu contribuie la o diviziune în interiorul Europei și ca să nu fie văzute ca a privilegia anumite grupuri în defavoarea altora ar exista o, un avantaj clar al unei asemenea abordări grupate. După aceea, analiza noilor surse de, fond, de finanțare înființate după criză arată cum a răspuns Uniunea Europeană și există anumite probleme și aici. Am trecut printr-o perioadă de criză, după cum știți, și una dintre caracteristicile acestui lucru este că nu au existat uh, Uh, opțiuni strategice caracteristice de dinainte. Uneori Uniunea Europeană a fost uh, trasă pe tușă și statele membre au luat deciziile necesare. Însă dacă ne uităm la direcția în care ne îndreptăm, avem o idee în legătură cu uh, fel, calea pe care trebuie să o luăm. În primul rând se închid granițele, în al doilea rând se externalizează responsabilitatea către statele terțe. În ceea ce privește noile finanțări, 80% din finanțări ajung pe, către aceste elemente și doar 13% din noile fonduri susțin, uh, care susțin munca în interiorul Uniunii Europene muncă ce susține protecția și drepturile refugiaților. Ne preocupă eficiența acestei abordări și aspectele etice. Mă refer la analiza curții de conturi a finanțărilor pentru refugiați, care au tras concluzii negative anul trecut, probabilitatea proastei utilizări a fondurilor de către instituții de represiune și de coerciție în statele terțe. Uh, după aceea, faptul că Uniunea Europeană își externalizează responsabilitatea în loc să-și accepte datoria de a proteja, des- închiderea frontierelor deseori duce la deschiderea noi rute, s-a menționat și Egiptul, uh, toată lumea care uh, Uh, lucrează în domeniul conflictului și crizei, vede Egiptul ca un stat în uh, uh, aproape de colaps și dacă credeți că criza era gravă până acum, acest lucru s-ar putea să se schimbe în rău în viitor. Apar apoi chestiuni legate de responsabilitatea globală și de a rolului Uniunii Europene în susținerea acestei inițiative. În definitiv, ex- în final există problema subminării afacerilor, afacerilor externe pentru că relațiile cu statele terțe vor, vor, sufer, vor avea de suferit. Uh, trebuie să punem accentul pe cauzele de origine, însă acestea nu țin de acțiuni în statele terțe, ci mai degrabă pentru susține dezvoltarea și pentru a susține dezvoltarea și pentru a împiedica conflictele, deci în rubrica 4. Ultima, ultimele observ, observații și concluziile preliminare în legătură cu finanțele proprii. Dacă ne uităm la, fun, func, la fluxurile de finanțare internă, în special la uh, rubrica 1, Evaluarea noastră este că se pune în continuare mult prea mult accentul pe statele membre și pe guverne în ceea ce privește fondurile transmise și controlul fluxurilor de finanțare care până la urmă ajung la alți beneficiari. Dacă vrem să avem un răspuns constructiv, eficient la această criză, acest lucru nu se întâmplă neapărat la nivelul guvernării centrale. Există alți actori care se implică și acordă un răspuns corect uh, autoritățile locale, societatea civilă, agențiile Uniunii care deja s-au exprimat. Multe guverne centrale sau state membre nu au avut un răspuns uh, european sau eu, concret la această criză. Media este de 90% în anumite cazuri mult mai mică și, în, și multe state membre nu susțin bunele practici în ceea ce privește fondurile primite sub uh, fondurile, de, fondurile sociale. Deci, în ceea ce privește Parlamentul, prima concluzie este că plus valoarea europeană este de a susține răspunsuri inovatoare și Astfel putem să-i susținem pe cei care au dat un răspuns pozitiv în mișcări cetățenești, dar și autorități locale, municipalități. În ceea ce privește susținerea pentru societatea civilă, voi evita uh, comentariul că este nevoie de mai mulți, mul, mulți bani, de o finanțare mai mare. Răspunsul eficient al societății civile ține de suma de bani, măsura unică care, măsura care a, a, va răspunde la necesitățile societății civile este reforma regulamentelor financiare. Nu știu dacă cineva își asumă acest lucru. S-a încercat în ultimul CFM. Societatea civilă din Uniunea Europeană care lucrează în domeniul drepturilor omului și drepturile refugiaților este supusă unor măsuri de reprimare și are nevoie de și este nevoie de aprobarea guvernului în anumite cazuri, în anumite state membre, ceea ce este problematic. Avem anumite state membre care supraveghează asociațiile civile, ONG-urile care sunt supuse reprimării din partea autorităților statelor membre. Acest lucru se întâmplă în, în Uniunea Europeană și, din păcate, este realitatea muncii noastre și de aceea trebuie să găsim modalități de a primi finanțări directe de la diversi actori final, criza a dus la noi necesități care nu sunt reflectate în finanțarea care a fost convenită în momentul discutării CFM. Trebuie, de aceea trebuie să fim radicali cu, re, cu uh, modificarea la jumătate de termen. Uh, în primul rând din cauza refugiaților din Europa, în al doilea rând trebuie să evităm o nouă criză. Este o criză a uh, gândirii strategice, o criză privit lipsa de armonizare și lipsa de implementare în Uniunea Europeană. Avem nevoie de mai multă implicare aici și, în al treilea rând, există măsuri din ce în ce mai restrictive introduse către statele membre și cred că acest lucru va duce la un risc mai mare de detenție, de sărăcie și de reglementare a refugiaților și populațiilor migrante. Există riscul din ce în ce mai mare ca acest tip de măsuri să ducă la creșterea extremismului prin crearea unor zone de sărăcie. Trebuie să fim, uh, să avem grijă să nu introducem măsuri restrictive și cel puțin să, să, să ajutăm să atenuăm consecințele acestor acțiuni Închei aici și ideea mea finanță, finală era în legătură cu răspunderea față de aceste fonduri și cum sunt cheltuite acestea. Noi susținem măsurile de supraveghere în sistem, uh, rolul Parlamentului European, al Curții de Conturi, al OLAF și al Ombudsmanului, în anumite cazuri, fiind mai eficiente decât uh, evaluările complexe ale Comisiei. Avem o preocupare Înțelegem necesitatea unui răspuns rapid, dar există sentimentul că anumite măsuri sunt luate atât de repede încât examinarea și supravegherea acestora devine foarte dificilă și mă refer aici la pachetul legislativ prezentat acum cu implicații financiare. Vedem că timpul de redactare nu este disponibil timpul de examinare de către Parlament și de către societatea civilă, nu este menționat, nu ar trebui să trecem într-o abordare de urgență, o aprobare de urgență care să nu permită o discuție a acestor măsuri. Vă mulțumesc, mai mulțumesc, stimați colegi. Avem foarte mult timp, foarte puțin timp pentru întrebări, 15 minute. Domnul întrebări pentru domnul Ol, pentru domn, domnul Carrera și pentru ultima noastră vorbitoare. Vă rog uh, să vă limitați uh, întrebările. dar da, trebuie să întreb pe domnul Carrera. Am văzut că bugetul uh, se triplează, ceea ce este important pentru că mi-aduc aminte că în ianuarie la, mi-ați răspuns la întrebare că 80% uh, din uh, bugetul dumneavoastră dispăruse pentru achiziționarea mașinilor Eurodac pentru Grecia. Vreau să vă întreb în ceea ce privește personalul. Ați menționat și creșterea de personal, însă după Consiliul din februarie trebuia să primiți Uh, angajați trimiși de către statele membre și înțeleg că majoritatea acestor angajați au fost direcționați către Frontex, dar nu către EASO. Și avem nevoie, însă avem nevoie de EASO și eu am beneficiat de susținerea EASO când am vizitat domeniul în aprilie, însă am văzut, bineînțeles, necesitatea imensă și știu că ați monitorizat un caz uh, de atunci împreună cu colegii mei acești 400 de uh, persoane de, de etnie yazidi care erau la idomenii, Portugalia era doritoare să-i primească și acum au mai trecut luni de zile și în ciuda eforturilor dumneavoastră, situația este exact aceeași. Aceștia vor să vină în Portugalia, Portugalia este gata să-i primească și nu s-a întâmplat nimic. De ce? Puteți să-mi explicați de ce? După aceea, Aș dori să întreb pe domnul Ol ce am făcut pentru a consolida capacitățile autorităților elene pentru a face față celor 10.000 de minori care uh, se presupune că au dispărut. Vreun stat membru sau cineva din Direcția Generală Home utilizează uh, primejdea imensă de securitate Uh, a acestor minori care ar putea să fie transformați în recruți pe, pentru islami, terorismul islamist. Se face ceva în legătură cu situația acestor minori? Și pentru doamna Woolard sunt uh, de acord cu dumneavoastră foarte mult uh, ceea ce s-a întâmplat la Valeta, procesul de la Khartoum este o rușine, reia Uh, rușinea externalizării problemei către Turcia nu face față problem cauzelor uh, de bază, pentru că acolo trebuie să luptăm împotriva corupției. Însă, care sunt statele membre între, în care societatea civilă este reprimată? Trebuie să știm și să știm care sunt aceste state. Domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc celor cinci vorbitori pentru contribuțiile lor care... Nu, nu, nu domnului Legerii, pentru că el niciodată nu-mi răspunde la întrebări, niciodată. Îmi pare rău că nu este aici. În orice caz, această reflexie, această observație, un îndrept către toți însă în special doamnei Catherine Woolard. S-a ocupat foarte mult și și eu de eficiența finanțării și legat și după aceea cu gestiunea bugetară. Și aș dori să vă relatez un caz pe care l-am trăit personal, și anume containerele locuibile pentru refugiați. Acestea nu sunt uh, de locuit, de fapt. Se produce un efect de seră, o căldură foarte mare în, în timpul vării și foarte frig pe timp de iarnă. Sau aceste, acest contract a fost acordat unei întreprinderi europene pe care nu o voi numi acum. Fiecare container costă 2500 de dolari. Sunt atât de proaste containerele încât în tabăra vecină uh, se utilizează diverse uh, uh, modalități pentru a acoperi aceste containere cu lemn. Cine se ocupă cu aceste achiziții? Care este procedura de achiziții publice? Dacă există o asemenea procedură și dacă organizația dumneavoastră are posibilitatea de a ancheta aceste lucruri. Vă mulțumesc foarte mult. Everything about that question is Esența acestei întrebări eh, reprezintă tot ce va lipsi din această comisie, domnule Diaz de Mera. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții sunt de acord că eh, spune doamna Schlein că bugetul trebuie să crească pentru a face față situației. Dar mai întâi doresc să spun domnului Căleila că atunci când am fost în două hotspot-uri din Italia, la Lampedusa și în Taranto, nu am, m-am întâlnit cu nimeni nici de la EASO, nici de la Frontex. Poate că a fost ghinionul meu în acele zile, dar pe de altă parte n-am obținut nici răspunsuri clare în legătură cu numărul de persoane de la EASO și la Frontex care lucrau în aceste hotspoturi. Și n-am aflat nici ce fac exact. Dacă bine am înțeles, cei de la EASO dau informații în legătură cu transferurile. Dar um, cei de la Frontex n-am reușit să aflu ce făceau. Deci vă rog să-mi spuneți câți, uh, um, câte persoane de la aceste organizații se află în hotspot-uri și ce fac exact. Sunt absolut de acord cu cele spuse domnul Wooler. Uh, mă îngrijorează o tendință din cadrul uh, crizei politicilor noastre de a ne externaliza Uh, paza frontierelor. Acesta va fi subiectul următorului uh, grup de discuție, așa că îi voi asculta cu atenție pe următorii vorbitori, dar doresc să spun că acest cadru de parteneriat ne duce tocmai în această direcție. Deci fondurile pentru dezvoltare care ar trebui să fie folosite pentru adresarea cauzelor uh, inițiale ale migrației să fie transferate la gestionarea frontierelor, pentru că gestionarea frontierelor nu reduce numărul tinerilor africani care vin la frontierele noastre și nu reduce nici inegalitățile. Mulțumesc! Mr. Gore. Mulțumesc, Eli. Are cuvântul domnul Görens. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-a plăcut mult discursul doamnei Wooler. Vă spun de ce. Pentru că ați pus degetul pe rană. Uh, a spus că nu e o criză a refugiaților, este o criză a guvernanței statelor membre și a Uniunii Europene în acest domeniu. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Apoi ați spus că ați fost dezamăgită să constatați că anumite țări folosesc, fac o legătură între o condiționalitate uh, Uh, cu, de cofinanțare pe, activitatea ONG-urilor și așa mai departe. Este inacceptabil. Eu fac parte din Comisia pentru Dezvoltare din Parlamentul European și noi dăm un imbold politic și încercăm să controlăm uh, executivul. Doresc să vă întreb ce țări, comportamentul căror țări vă deranjează Cred că trebuie să fim uh, onești și să spunem lucrurilor pe nume. Dorim să chemăm reprezentanții acestor țări aici, la comisia noastră, să ne explice de ce nu fac eforturi pentru a răspunde așteptărilor dumneavoastră. Așteptările dumneavoastră sunt justificate, așa că doresc uh, să insist uh, asupra celor spuse de dumneavoastră pentru că sunt lucruri foarte valabile. Mulțumesc, domnule Gărânț. Are cuvântul doamna Hautala. Mulțumesc. Voi încerca să intervin pe scurt, dar a trebuit să-mi... Aș fi dorit să-mi adresez întrebările domnului director general de la DEFCO, Stefano Manțelisi, dar pentru că um, întârziem, nu cred că voi putea rămâne până vine dânsul. Pentru a reveni la cele spuse de Eli Schlein, aceasta este o preocupare majoră în Comisia pentru Dezvoltare și în comunitatea celor care uh, lucrează pentru dezvoltare. Este o schimbare majoră în prioritățile noastre de finanțare pentru dezvoltare și dacă mă uit la uh, proiectul de buget pentru anul următor, observ că atât instrumentul de cooperare pentru dezvoltare va fi redus, cât și instrumentul de contribuție la asigurarea stabilității și păcii. Poate chiar săptămâna viitoare Comisia va face propuneri de a transfera și mai multe fonduri uh, pentru migrație și ceea ce numește Comisia Securitate. Cum vom putea noi să garantăm că angajamentul nostru pentru a face față cauzelor inițiale ale migrației Um, va fi respectată. Cred că sunt lucruri care trebuie să fie auzite de membrii tuturor comisiilor relevante. Trebuie să facem ceva. Vă mulțumesc, domnule pentru faptul că ați spus că toate, aceste, toate aceste schimbări legislative sunt făcute atât de raport încât societatea civilă și nici Parlamentul nu pot interveni. Este o situație inacceptabilă. Și în legătură cu ultima dumneavoastră observație legată de spațiul care, pentru societatea civilă care se limitează nu doar în țările partenere vizate de aceste măsuri, ci chiar și în statele membre ale Uniunii Europene. Știm că societatea civilă din Regatul Unit, de exemplu, nu mai poate să facă lobby cu uh, bani de la guvernul britanic. Deci, Măsurile noastre represive vor fi o preocupare. Cum putem rezolva crizele dacă nu implicăm societatea civilă? În Uniunea Europeană și în afara ei, aceasta este o problemă majoră. Thank you. Mulțumesc. Din câte am înțeles, doamna comisar Gheorgheva vine la Comisia pentru Bugete în această după masă, dar, bineînțeles, observațiile dumneavoastră sunt mai largi, mai generale. Am ajuns la sfârșitul listei vorbitorilor. Vă dau cuvântul pentru a răspunde. Mai întâi, domnul Or Pentru a reveni la, și la cele spuse de ceilalți uh, invitați, vorbitori invitați, uh, domnul Depre a vorbit despre returnarea um, migranților din insulele Elene spre Turcia. Sunt vreo 600.000 de refugiați pe insulele grecești și faptul că niciunul nu este returnat în momentul de față arată că acordul cu Turcia funcționează și prevederile pentru azil funcționează, pentru că aproape toți au cerut azil în Grecia, procedurile sunt în curs, de aceea nimeni nu este returnat în momentul de față. Și deja um, a avut loc o primă hotărâre a unei, unui tribunal de apel că un curd nu putea fi returnat în Turcia din motive umanitare. De aceea nu au loc returnări și acest lucru arată că legea noastră sau dreptul azilului este aplicat corect. Apoi, în legătură cu cele spuse doamna Willard, foarte pe scurt, bineînțeles, ne vom consulta cu ONG-urile în cadrul uh, uh, evaluării uh, cadrului financiar multianual. În legătură cu acesta, s-a menționat de mai multe ori flexibilitatea. Doresc să spun încă o dată că principalele provocări cu care ne confruntăm în domeniul azilului și migrației uh, sunt cele legate de schimbarea uh, aspectului crizei, schimbarea rutelor, dar și schimbările care urmează în peisajul financiar, pentru că statele membre vor trebui să investească în infrastructură și având în vedere faptul că uh, mm, imaginea pe care ne-am bazat în CFM este în 2011, uh, trebuie să mm, fim mai flexibili și cu atât mai mult în următorul CFM. Mm, Ați vorbit despre migrația legală. Uh, Comisia va face o propunere în următoarele săptămâni pentru um, un program structurat de relocare. Acum un an și ceva, o astfel, un astfel de program de relocare nu era posibil, dar cu atitudine pozitivă în Consiliu, acum sperăm să fie posibil pentru a avea un astfel de instrument în cadrul legislativ european. Un alt element uh, menționat de un deputat Um, a fost uh, sporirea măsurilor represive. În declarația mea am spus că avem o agendă cu șase puncte, uh, granițele externe, sistemul de azil, uh, sistem returnare, cauzele migrației și așa mai departe. Facem efortul în legătură cu toate cele șase puncte, dar nu putem să ne concentrăm doar pe sistemul de, avil și de, de azil și să nu facem nimic uh, pentru granițele externe. Nu, nu e adevărat ce spuneți dumneavoastră. Pentru a răspunde doamnei Gomez, ați pus o întrebare în legătură cu Grecia. Avem, am creat un plan de reacție în martie împreună cu agențiile și uh, Agenția ONU, Agențiile Europene și Agenția ONU pentru minorii nesoțiți. Acolo, în, în acest plan de reacție, am abordat toate aspectele, inclusiv cele financiare. În altul Comisariat ONU pentru Refugiați uh, Um, are un uh, acord de uh, delegație cu noi uh, și autoritățile elene s-au angajat să creeze 30.000 de locuri de primire um, administrate de Ministerul Apărării și dacă includem instrumentul ECO, Uh, Grecia are la dispoziție 854 de milioane de euro până în 2020. Sunt bani mulți. Uh, banii însă trebuie absorbiți. Achizițiile publice în Grecia. A spus o întrebare în legătură cu aceasta. Într-adevăr, uh, există o echipă de audit hotspot-uri chiar acum, care evaluează, evaluează aceste proceduri de achiziții, dar, bineînțeles, achizițiile sunt de responsabilitatea statelor membre, nu noi uh, Uh, facem aceste cereri de ofertă, nu ne ocupăm de achiziții, statul membru se ocupă de achiziții. Mă opresc aici pentru că nu mai avem timp. Da, într-adevăr, nu mai avem timp. Are cuvântul acum domnul Carrera pentru a răspunde la întrebările care au fost direct adresate. Excuse me, I, I, I missed the last words you said. Um, da, să răspund la întrebările care mi-au fost puse mie. Da, bineînțeles. Domnul director Ol a răspuns la majoritatea întrebărilor la care eu nu puteam să răspund. Eu aș reveni la câteva aspecte, dar înainte de toate, foarte pe scurt, spiritul intervenției mele era să arăt care este dinamica um, schimbării în, la EASO. Acum voi încerca să răspund la uh, întrebările specifice care au fost puse. Modus, mm, oper, modusul operandi din Italia și din Grecia este foarte diferit. În Grecia, noi nu suntem implicați prea mult, să nu suntem deloc implicați în înregistrarea migranților care sunt eligibili pentru transferuri. Ne facem campanii de informare, încercăm să fim cât de proactiv putem în registrarea migranților care apoi pot fi transferați uh, între statele membre nu pentru că nu am insistat de multe ori asupra acestui aspect, uh, ci din cauza faptului că nu e posibil din mai multe motive. În legătură cu comunitatea Yazidi am reușit să facem toate eforturile, dar nu putem uh, să ne implicăm noi să schimbăm uh, sistemele de înregistrare din Grecia. Nu este noi nu putem să înregistrăm uh, direct uh, migranți pentru transfer. Iată ce pot să spun. Domnul Diaz de Mera a primit deja răspunsul, nu mai voi reveni asupra lui. Nu, EASO este foarte prezent în tabere, nu în cale tepe, dar ne ocupăm în momentul de față de acordul de uh, readmisie cu Turcia. Noi nu ne ocupăm de crearea capacităților de cazare, în timp ce pentru uh, migranții care sunt în așteptarea procesării cererilor lor. Doamna Slaina a fost în Lampedusa și în Tarento și îmi doresc să vă rog să reveniți. Poate vom fi și noi prezenți atunci, dar în aceste două spoturi, în hotspoturi folosim echipe mobile. Suntem foarte prezenți în unitățile de la Roma și Milano, dar în hotspoturi folosim echipe mobile în Italia. Încă o dată, noi nu ne ocupăm de procesarea cazurilor din hotspoturi. În Grecia trebuie să facem aceste lucruri în hotspoturi, dar în Italia Frontex-ul înregistrează pe oameni și apoi în birourile principale se procesează cazurile. Deci dacă mergeți în birourile unde sunt procesate aceste cazuri, în Italia, veți vedea că sunt acolo mulți mai mulți oameni de la EASO. Dar, în rest, în hotspot-uri uh, suntem uh, prezenți doar câteva ore pentru a oferi informațiile de bază la început. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Willer. Mulțumesc. Doresc să fac o clarificare în legătură cu un lucru spus de domnul Ol. Există două fenomene diferite. Mm, pe de o parte, se, ocup, se oferă mai puțin spațiu societății civile care are mai puțină libertate de mișcare în anumite state membre și acest lucru este complet separat de ce faceți dumneavoastră, cei de la Comisie. De altfel, Comisia și Parlamentul sprijină um, limitarea acestor uh, tendințe. Menționez acest lucru pentru a uh, asigura, când e vorba de finanțarea directă a societății civile, pentru că dacă statele membre trebuie să aprobe creditele pentru societatea civilă, acest lucru înseamnă că poate fondurile nu ajung la cine trebuie să ajungă. Ați vorbit despre măsuri de măsuri restrictive, măsuri de restricționare. M-am referit la limitarea drepturilor refugiaților. Tocmai mă întorc din țările nordice. Sincer, sunt foarte alarmată de măsurile pe care le adoptă parlamentele în țări care înainte erau bastioanele drepturilor omului, nu doar pentru la nivel european, ci la nivel global. Cred că implicațiile acestor schimbări asupra poziției Europei în lume, dar și pentru alte țări care iau acest model greșit sau iau aceste procese greșite ca model, creează probleme majore, cum ar fi decizia Keniei de a nu mai oferi protecție refugiaților. Și doresc doar să exprim speranța mea că Comisia Europeană va evita să meargă în această direcție și va continua să apere drepturile fundamentale în măsurile sale. Noi facem toate eforturile pentru a analiza toate propunerile legislative pe care uh, le faceți uh, în perioada actuală și în, în legătură cu anumite aspecte avem preocupări, în altele vă sprijinim și revin la cele spuse în legătură cu transferurile. Am dorit să existe măsuri noi, creative, pentru a uh, sprijini transferurile care sunt fundamentale. Se pot face mai multe pentru a crea efecte de pârghie, dar și stimulente. De exemplu, uh, propunerea de reformare a sistemului de la Dublin, care uh, are o abordare punitivă în um, transferurile secundare, merge în direcția greșită. Oamenii se vor ascunde. Ar fi mai bine să existe stimulente Um, pentru oameni ca să se um, să, să meargă să se trăiască în Portugalia, în Estonia sau alte țări care promit să primească refugiați. În ceea ce privește criza umanitară, aceasta e în evoluție în Grecia, dar există și alte crize umanitare în Europa. Situația este deprimantă este rușinoasă. Pentru a răspunde ca un birocrat aici, trebuie să ne asigurăm că se respectă regulile în domeniul achizițiilor, că se monitorizează finanțarea pentru protecția refugiaților, pe, pentru orice fel de protecție de altfel. Cred că Mm, fondul umanitar pentru Grecia se mai fac face multe. Trebuie monitorizată mm, eficiența folosirii fondurilor și, încă o dată, implicarea agențiilor, dar și a Olafului și consolidarea prezenței Olafului. Acesta ar putea fi un efect benefic al Brexitului până la urmă. Sunt modalități uh, potrivite pentru a verifica folosirea corectă a fondurilor. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că asistența umanitară și de dezvoltare sau principiile din asistența umanitară și de dezvoltare pe care le aplicăm în restul lumii să fie aplicate și aici. 25% din finanțare pentru acțiunile mm, umanitare merg la actori locali, dar fondurile pentru Grecia nu respectă acest principiu, chiar dacă doamna Gheorgheva um, a contribuit mult la acest acord. Pe termen lung, cred că trebuie uh, Uh, să se creeze capacități în agențiile din Grecia, dar și în societatea civilă din Grecia. Un alt aspect este tranziția de la o situa- situație temporară la nivel umanitar, care întotdeauna riscă să fie mai puțin satisfăcătoare spre o perspectivă de dezvoltare pentru cei 55.000 de oameni blocați în momentul de față în Grecia. Foarte puțini vor reveni în Turcia uh, un fenomen rușinos, alții trebuie să aibă perspective pe termen mai larg. Și aici vine vorba de uh, integrarea populației migrante sau refugiaților. Mulțumesc! E păcat că nu am avut mai mult timp la dispoziție, am fi putut discuta mult mai mult. Aș dori să mulțumesc tuturor celor patru invitați și acum trecem la următorul capitol și anume finanțarea acțiunii externe a Uniunii Europene în relație cu migrația și refugiaților. Doamna Valenciano va fi președinta, dar și domnul Ponga de la Comisia DEVE. Deci um, vă lăsăm la prezidiu, iar apoi uh, președintele Comisiei pentru Bugete, domnul Altui, va trage concluziile.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 DG NIR, de Vincent Cochitel, directeur du Bureau pour l'Europe du Haut Commissariat aux réfugiés. Am invitat pe reprezentanții ai UNHCR, doamna trezoriere, vicepreședintă a Biroului European a ONG-ului Oxfam. Eu voi prezida ca și vicepreședinte a Comisiei DEVE, președintele nostru, nostru fiind absent. Fără mai zăbovi, dau cuvântul lui domnului Manser Vizi ca să ne spună ce se întâmplă cu acest grup de discuții. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Este o ocazie importantă. Timpul este scurt, bineînțeles, scurt pentru ca noi și colegii să putem să avem un dialog. Uneori și relațiile bilaterale trebuie să completeze acest dialog. Deseori este imposibil să ne cantonăm în spațiul dat de dezbatere, pentru că timpul este scurt, bineînțeles, și ar fi bine să avem ocazii să discutăm și mai pe larg. Aș dori să dau câteva elemente pentru a încadra această dezbatere, să vă dau câteva informații. În primul rând, trebuie să vedem care sunt legăturile între politica de dezvoltare și migrație și apoi instrumentele pe care le avem la dispoziție Poate că e nevoie să ne uităm spre viitor în acest moment. Al treilea aspect. Nesiguranța ne paște. Uneori nu știm despre ce vorbim și trebuie să facem o distinție între două perioade. Nu prim, pentru prima dată când politica noastră se izbește de problema migrației în legătură cu dezvoltarea. Deseori am avut o relație chiar conflictuală ca și priorități. În vechiul DG, migrația nu era menționată, însă problematica exista. Am avut pre, presiuni migratorii din spre Africa subsahariană, spre Spania, spre Europa, la mijlocul anilor 2000, apoi presiuni din partea răsăritană a continentului. De fiecare dată a trebuit cumva să uh, dăm niște răspunsuri, să încercăm să ne descurcăm în fața acestor provocări și am inițiat niște lucruri, niște procese, inclusiv procesul de la Khartoum, care a intervenit mai apoi. De asemenea, am inventat um, abordarea globală pentru migrație și mobilitate, un cadru amplu pentru a încerca să înțelegem și să abordăm mai bine această relație foarte strânsă între politicile noastre interne și cele externe când vine vorba de, de fluxurile de migrație. Am spus de multă vreme încoace că migrația și mobilitatea sunt lucruri care afectează mai mult continent, partea sudică a continentului sau vine dinspre sud înspre nord, mai mult așa decât invers. În același timp, însă, am putut să profităm de experiențe foarte clare și învățăminte Uh, în legătură cu această relație între migrație și dezvoltare. Pe de altă parte, niciodată nu am dat o definiție clară a acestei relații atât de strânse între politica de migrație și de dezvoltare. Am, ave- am avut deci multe experiențe, așa, empirice, dar și multe neajunsuri cu această abordare care cumva a împietat asupra imaginii politicii de dezvoltare, care deseori a fost văzută de mulți cetățeni de noștri, cum că e o tematică pe care nu suntem în stare să o abordăm am vorbit, da, cauzele, rădăcinile și totul pe termen scurt, dar până la urmă tot nu am uh, izbândit, am tot finanțat și fără prea multe rezultate. Acum lucrurile s-au schimbat, deoarece după adoptarea obiectivelor de dezvoltare durabilă SDG, realitatea acestei legături strânse, acestei axe și importanța migrației ca și posibil motor al dezvoltării, eh, bine, aceste lucruri au fost uh, deja trasate și nu putem să mai ignorăm această relație. Deci cu asta uh, aș începe, mai degrabă decât cu faimoasele presiuni pe termen scurt la, grețile, la granițele noastre. Pentru că acum, în ac- când această legătură a fost înțeleasă de de geurile noastre, avem posibilitatea de a avea o politică integrată. Este, bineînțeles, o provocare, dar în orice caz trebuie să vedem cum stăm cu această axă, cu această legătură și în orice caz să ajungem la un consens și să încadrăm acest lucru într-o politică mai amplă, să înțelegem și ce am greșit și să identificăm mai clar riscurile pe care ni le asumăm, de asemenea să hotărăm împreună dacă consensul se va contura pe plan interinstituțional că va trebui să lucrăm împreună. Acum intrăm într-o a doua etapă sub egida SDG-urilor și avem migrație și mobilitate în cadrul mai amplu al dezvoltării. Apoi, bineînțeles, avem presiunile binecunoscute ale ceea ce se numește faimoasa criza migraților și refugiaților. Și, apropo, aceste două concepte ar trebui să fie menținute separate din anumite, eh, din, din cauza logică, logicilor subiacente și din cauza eh, faptului că trebuie să tratăm oamenii aceste două categorii în mod diferit. Avem instrumentare diferite pentru aceste problematici, însă după uh, Consiliul European și instrucțiunile de acolo, trebuie să lucrăm repede pentru a aborda lucrurile în mod diferit astăzi. Fiecare are experiențele sale, nu voi intra în detalii, colegii vor spune despre ce este vorba. Eu m-aș concentra pe axul nostru politic principal, ruta mediteraneană, de un, și, bineînțeles, și tot ce ne provine din Africa subsahariană. Bineînțeles că avem presiuni pe termen scurt. Adică pe termen scurt trebuie să arătăm că controlăm aceste fluxuri, că traficanții sunt uh, împiedicați să facă ceea ce fac. Asta am făcut noi până acum, dar ce a însemnat asta practic? Am consemnat o declarație, primul pas politic, declarația de la Valeta, care a fost însoțită de noul instrument, și anume Fondul Fiduciar pentru Africa, care se ocupă exact de aceste lucruri sub statutul pe care îl cunoașteți, cu cele trei ferestre cunoscute. Prin aceste trei aspecte încercăm să vedem ce se poate face pe termen scurt, adică să controlăm fluxurile sau în termen de dezvoltare să gestionăm mai bine presiunea migratorie și acest fenomen în general și apoi să vedem ce facem pe termen lung, adică cauzele profunde, adică sărăcia, schimbările climatice, războiul, insecuritatea și, bineînțeles, noua, noul aspect al mobilitate, care înseamnă că avem acest diferențial demografic între Africa subsahariană și Europa, Europa care îmbătrânește, populația scade și uh, Africa subsahariană care crește ca populație în mod exponențial. Deci dacă nu avem o viziune pe termen lung, structurată, putem să încercăm noi să controlăm și să stopăm ce vrem noi, dar lucrurile nu se vor mișca. Este, cred că, asta o contribuție importantă, totuși, a ceea ce poate să facă politica dezvoltare pentru a înțelege ce se poate face pe termen scurt. Termen scurt, fiind, știm bine, a dominat foarte mult uh, multe decizii recente. Fondul de la Valeta, 1,3 miliarde, au fost mobilizați. Încercăm să spunem statelor membre că trebuie să se implice, spunem că trebuie să dea și bani de la sursele naționale pentru fondurile fiduciare, însă ele au fost un succes până acum pentru că s-au angajat mai bine de 900 de milioane proiecte poate mai puțin de succes uh, ca și factor de atractivitate pentru statele membre, trebuie spuse lucrurile pe șleau, cifrele sunt cunoscute și vedem că statele membre au ajuns cam pe la vreo 80 de milioane, ceea ce nu este strălucit, însă e important ca ele să fie implicate pentru că avem acest proces care trebuie să se și pe plan național, adică să fie un proces inclusiv și nu exclusiv. Adică nu să stai și să te uiți ce fac ceilalți, ci să te implici. Asta ar fi un prim pas în acest proces pe care eu l-aș iniția uh, la DG-urile noastre de la Comisie și pentru a inaugura noua politică de dezvoltare pe care ne dorim astăzi la Comisia Europeană. Bun. Ce s-a întâmplat după asta? Ați văzut că am făcut o comunicare privind noul parteneriat, care este ultimul răspuns pe care Comisia l-a propus și Consiliul l-a adoptat pentru a face pași în continuare și pentru a ajunge la un cadru pe termen mai lung, inclusiv în ceea ce privește finanțarea și acțiunile urmărite. Iată ce am făcut. Am mers mai mult sau mai puțin pe abordarea cunoscută, însă consolidând-o. În primul rând, spunând că instrumentul, instrumentul fiduciar este instrumentul fin uh, principal, care trebuie să fie apoi completat și de statele membre ca și finanțare. Apoi am adăugat încă 500 de milioane pentru a soluționa problema cu cele uh, cinci țări prioritare din uh, Africa subsahariană. Am spus că ar trebui și statele membre să mai vină cu 500 de milioane pentru a avea o masă critică cu această abordare pentru termen scurt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că deja lucrurile să înceapă să se miște pe teren, să însoțim integrarea celor care se întorc în țările lor, uh, Anumite țări au început să discute, altele nu, dar nu trebuie să fim spectatori, în sensul că atunci când cineva se întoarce în țara sa, integrarea sa ulterioară este o operațiune de tip dezvoltare, adică să integrezi pe cineva care a fost într-o altă țară, rătăcit, să se întoarcă înapoi, să fie protejat, să fie ajutat și, bineînțeles, anumite state membre nu au capacitatea de a lupta împotriva traficurilor, traficului care apare aici. Deci asta pe termen scurt și am zis și aici să producem schimbări față de ce am spus la Addis Abeba, adică să nu mai fie ajutorul global, pentru dezvoltare ODA, ci să facem altceva, să-l folosim totuși ca o pârghie pentru a avea investiții de tip mai generic. Bineînțeles că aceste provocări nu înseamnă numai proiecte. Trebuie o viziune pe termen lung pentru a crea locuri de muncă, pentru a stârpi într-adevăr cauzele profunde, înrădăcinate, care înseamnă lipsa de locuri de muncă, insecuritatea alimentară din cauza schimbărilor climatice, etc. Și asta, să aduc, asta înseamnă să aducem mai multe investiții. Și ceea ce am făcut, am avut aceste facilități mixte și să ne-am propus uh, instrumente de investiție mixte, așadar, în care să se adună bani pentru a aduce investitori publici și privați pentru a ușura lucrurile. Asta e pe termen lung, vă vom da și cifre. Ele, de fapt, sunt cunoscute, ceea ce ne-am propus. E o schimbare de paradigmă față de ce facem acum. Pe loc, bineînțeles că lucrurile vor trebui să fie definite mai încolo, în mod mai pragmatic. Bineînțeles că pot să vă răspund la întrebări și, cum v-am spus, orice contacte bilaterale necesare, eu sunt gata să le inițiez cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul domnului Danielson de la DG Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați. E o onoare să particip la această reuniune, așa cum spunea și Stefano. Suntem uh, dispuși uh, să avem uh, un dialog bilateral Mm, dacă aveți întrebări, dar uh, în completarea prezentării lui Stefano aș dori să mă refer uh, puțin la criza din uh, Siria, apoi să fac câteva observații în legătură cu asistența pe termen lung pe care o acordăm țărilor din vecinătate și apoi câteva cuvinte în legătură cu comunicarea la care și Stefano s-a referit. Uh, trebuie să spunem foarte clar, uh, războiul din uh, Siria a um, generat această atenție pentru migrație cu care ne confruntăm astăzi și acest lucru a afectat, a afectat mai ales vecinii imediați Siria, Turcia, Libania, Iordania și țările din Balcanii de Vest. Și de aceea Uniunea Europeană și Comisia au trebuit să reacționeze rapid și să își ajute partenerii să facă față acestor crize, consecințelor crizei și s-a făcut prin tranziția uh, înspre trei obiective din punct de vedere al politicilor și a priorităților. În primul rând, asistența umanitară și protecția celor care au nevoie, apoi uh, să oferim posibilitatea pentru condiții de trai decente și pentru o integrare uh, economică a refugiaților în uh, comunitățile și țările care îi primesc și apoi uh, creșterea rezilienței a comunităților gazdă având în vedere acest uh, influx uh, masiv. Și bineînțeles să nu uităm că vorbim de 2,7 milioane de refugiați în Turcia. Uh, știm că situația este atât de gravă încât unul din patru locuitori din Liban sunt refugiați. Și în Iordania unul din zece e refugiat. Și de aceea am crescut, am creat acest fond fiduciar pentru această criză, care acoperă Tur Turcia, Liban, uh, Iordania, Siria uh, și țările din Balcanii de Vest. Scopul său este foarte clar, să creeze oportunități pentru educație, să stimuleze uh, integrarea sigur că punem accentul pe situația persoanelor vulnerabile, a tinerilor, a copiilor și apoi să încurajăm coeziunea socială Uh, sigur că acest ultim aspect este foarte important uh, pentru că uh, s-au deblocat 37 de milioane de euro. Cred că acest fond este foarte important pentru a încuraja statele membre să contribuie și mai mult și așa cum spunea și Stefano, e loc de mai bine. Avem 69 de milioane acum Uh, sperăm ca contribuția la acest uh, fond să sporească și uh, din cele 73 de milioane, așa cum am spus, am miliarde, am alocat cam 600 de milioane. O a doua reacție în martie, anul curent, ne-am pus de acord cu Turcia în ce privește o strategie pentru a combate traficul de migranți, pentru a reduce mm, mm, decesele pe mare și pentru a pune capăt fluxurilor ilegale. În schimb, Uniunea Europeană oferă asistență pentru, uh, uh, pentru relocarea acestor uh, refugiați în contextul acordului de liberalizare a vizelor cu Turcia, dacă condițiile sunt îndeplinite. Iar în ceea ce privește asistența financiară, am creat Uh, mecanismul de, pentru refugiați cu Turcia. E vorba de o inițiativă pe termen lung pentru a coordona asistența acordată de către statele membre și de către Comisie în efortul de a face față provocărilor, uh, ajuta să facă față provocărilor de către Turcia. Uh, nu e vorba de un uh, fond separat, uh, din contră, e vorba de bani de la bugetul european și Parlamentul European are drept de control asupra acestor bani ca la orice altă rubrică bugetară. Sigur că, mm, așa cum spune numele, prioritatea o reprezintă asistența umanitară, apoi ajutorul pentru infrastructură, Uh, pentru perioada 2016-2017 au, deblocați, uh, au fost deblocați 3 miliarde, 2 miliarde de la statele membre și până în timpul vacanței de vară sperăm ca două treimi din suma inițială uh, să fie angajate pentru a sprijini obiectivele pe care le-am schițat înainte am uh, reușit să reorientăm instrumentele de cooperare tradițională în timp record uh, pentru a acorda sprijin uh, guvernelor din țările din Balcanii de Vest, pentru a face față acestor provocări legate de criza refugiaților. Iată care sunt elementele concrete. Însă, pentru perioada de reflexie, cum urmează să cooperăm pe viitor, ce e important e un aspect, un aspect, un fir sălăuzitor, respectiv abordarea holistică, globală am uh, intrat în acest proces de reflexie pornind de la toate elementele uh, pe care le avem la dispoziție. Și bineînțeles că am fi putut uh, fi uh, mai performanți, dar uh, totuși am tras anumite învățăminte pe care le putem folosi și acum în uh, abordarea actuală legată de uh, Marea Mediterană. Acum, să ne uităm puțin la provocările pe termen lung. E limpede că chiar dacă criza refugiaților a absorbit uh, eforturile noastre din ultimile luni, trebuie să uh, continuăm uh, cooperarea pe termen lung, pentru că mm, putem fi siguri de un lucru. Chiar dacă criza de la, din Siria se va termina, sperăm, cât mai repede, provocările legate de migrația ilegală și a strămutărilor uh, forțate vor rămâne de actualitate. Și de aceea trebuie să sprijinim țările partenere în gestionarea mai bună a migrației și aceasta în interesul Europei. Și de aceea cred că este foarte important ca prin uh, Uh, relațiile noastre bilaterale să acordăm sprijin în cele trei domenii de acțiune pentru a obține o politică de a migrație eficientă, deci să controlăm mai bine granițele, să sprijinim mai ales uh, construirea capacității pentru administrarea migrației și apoi uh, sistemul, un sistem funcțional de azil, apoi acorduri de înlăsnire a vizelor și apoi, bineînțeles, combaterea cauzelor originare ale migrației și uh, aici poate interveni cooperarea bilaterală, precum și fondul fiduciar pentru Africa pe care l-am sprijinit. E vorba de uh, un fond separat. Cu toții suntem conștienți de importanța unor țări precum Marocul, precum Libia, precum Egiptul, precum Tunisia, și e foarte important să cooperăm cu aceste state în acest domeniu. Și nu e vorba doar de capacitatea lor de a face față fluxului migratoriu din perspectiva lor, ci are de-a face și cu cele spuse de, migran, de Stefano, respectiv uh, problema migrației în sens mai vast. Uh, e clar că o parte din aceste țări sunt și surse, țări, surse de migrație și de aceea trebuie să le sprijinim în dezvoltarea lor pentru a aborda acest uh, subiect în special. Având în vedere elanul uh, pe care l-a dat ultima comunicare, comunicare cu privire la dimensiunea externă a migrației, cred că este foarte important să vedem cum putem să ne perfecționăm instrumentele și de aceea uh, am început dezbaterea cu Libanul și cu Iordania uh, în ce privește setul de instrumente pe care le discutăm acum. E vorba de două seturi de instrumente. Trebuie să trecem de la perspectiva europeană, să vedem cum putem ajuta aceste țări pe partea de asistență, pe partea de dezvoltare, dar și pe partea economică, deci prin schimburi comerciale. Să ne asigurăm că au finanțarea necesară pentru infrastructură. Dar, uh, sigur că e foarte importantă și reziliența acestor țări, având în vedere Uh, fluxul foarte mare de refugiați care uh, sosește în aceste țări. Și deci aceste țări trebuie să se angajeze și ele, de exemplu să stimuleze integrarea economică a refugiaților uh, siriani, um, um, formarea, um, educarea copiilor și așa mai departe. Și în prezent avem un proces de reflexie în legătură cu felul în care putem să ne exprimăm mai bine sprijinul foarte puternic pentru tranzițiile democratice care au loc în aceste țări Comisia împreună cu un altul reprezentant, vicepreședintele, uh, intenționează să publice o comunicare în următoarele săptămâni pe această temă. Și suntem siguri că această comunicare ne va ajuta atât în dialogul cu Tunisia, cât și pentru uh, o mai bună prioritizare uh, pentru noi în acest context. De asemenea, Vom, ne vom baza și pe cooperarea cu instituțiile financiare internaționale, care au un rol foarte important Vedem acest lucru mai ales atunci când uh, e vorba despre combaterea uh, surselor, a cauzelor migrației. Uh, putem folosi piețele de capital în acest sens pentru a avea un efect de pârghie pentru fondurile pe care le acordăm acestor țări și împreună cu Stefano avem dezbateri în urma comunicării noastre. În concluzie, nevoile vecinilor noștri sunt imense nu trebuie doar să venim cu răspunsuri sau reacții rapide la criza refugiaților, ci poate că ar trebui să uh, combatem uh, toate cauzele instabilității și a uh, declinului social și economic. Ceea ce înseamnă că trebuie să-i ajutăm pe parteneri să gestioneze migrația și nu numai migrația, să le ajutăm să devină țări prospere. Este, din, parte, din punctul meu de vedere, singurul mod de a combate migrația. Mulțumim, domnule director. Dăm acum cuvântul domnului Coștel. 8 minute, vă rog. Euh, monsieur le Président, et merci de l'invitation qui nous a été faite de... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația de a fi astăzi aici. Este foarte bine. Poate păi, peste 80% dintre uh, cei care sunt uh, strămutați se află în lumea în dezvoltare. A fost recunoscut acest lucru la summitul uh, umanitarian că faptul că aceste strămutări depășesc nivelul acțiunilor umanitare. Știți care este raportul dintre acțiunile pentru dezvoltare și cele umanitare? Avem de 10 ori capacitățile bugetare pentru dezvoltare decât pentru acțiuni umanitare. Lucru valabil și în Europa. Este prea devreme să măsurăm impactul crizei migrației în Europa. Există o serie de state membre care au folosit până la 10% din bugetul de uh, asistență pentru dezvoltare pentru a rezolva aceste chestiuni, dar e prea devreme să măsurăm impactul deocamdată. Din păcate, Principalele operațiuni pentru refugiați, în special în Africa, sunt subfinanțate, unde doar 21% dintre planurile uh, implementate au fost finanțate. Dacă ne gândim la Sudanul de Sud, avem, Sud avem 15%. Poate să spuneți, țările respective nu au o valoare ca strategică pentru Europa. Dar putem vorbi despre alte țări, despre Afganistan, pentru ruta mediterană de est, Sudan, Etiopia, ruta mediterană centrală și putem vedea cifre similare și în alte cazuri, din păcate. Pe măsură ce criza aceasta a strămutărilor continuă, Există pași în direcția corectă. Domnul Danielson ne-a explicat puțin care sunt aceste noi instrumente și noi abordări. Nu o să repet. E nevoie de sprijinul nostru pentru finanțare, însă ele reprezintă o investiție pentru viitor, pentru comunitățile gazdă și pentru locul de origine, de unde vin acei refugiați pentru că într-o zi se vor întoarce acasă și vor fi actorii dezvoltării și schimbării în țara de origine. Implicarea UE este semnificativă și trebuie să fie uh, stimulată de către Comisie și de către statele membre UE, care lucrează îndeaproape. Din aprilie 2016 acest, avem un cadru politic excelent care trebuie să fie implementat. Am vrea să vedem mai clar cum intenționează Comisia să transpună aceste orientări în acțiune, în special în cazul crizelor cu care ne confruntăm. În ceea ce privește instrumentul de finanțare, există mai multe, nu o să le prezint în detaliu, și pot fi folosite pentru refugiați și migranți. Din punctul nostru de vedere, ca agenție umanitară, problema principală este cea a fragmentării. Există mai multe fluxuri de finanțare, fiecare cu propriul set de criterii, priorități, reguli, acoperire, cadru de timp, flexibilitate și acoperire. O astfel de fragmentare continuă să submineze coerența programelor și gândirea strategică. Am constatat de asemenea în ultimele luni că Uniunea Europeană este din ce în ce mai sensibilă la ceea ce consideră o suprapunere între mai multe fonduri pentru aceeași activitate. De exemplu, în Libia există cam 31 de centre de detenție, niște locuri îngrozitoare. Doar 10 dintre acestea sunt acoperite de noi. Avem finanțare dintr-o parte a Comisiei, pentru câteva dintre nevoile de bază din acele centre și nu putem avea acces la fonduri din alte părți ale Comisiei pentru a ne extinde implicarea în acele centre sau în altă parte. Dacă ai fonduri dintr-o parte a comisiei, nu mai poți să, ai fonduri și din altă parte și credem că ar trebui să avem o abordare mai coerentă. Avem cerințe de raportare complexe, există o lipsă de predictibilitate a fondurilor mai ales pentru acțiunile umanitare care se prelungesc și asta prezintă probleme în activitatea zilnică. Fondurile europene sunt importante și mulțumim pentru că le aprobați și le discutați în comisii, dar nu oferă flexibilitatea de care avem nevoie pentru a ne ajusta la populații mobile și nu sunt neapărat conforme principiilor acțiunilor de uh, inițiate de donatori pentru acțiuni umanitare. Avem situația refugiaților în Turcia, s-au spus multe în acest sens. Trebuie să ne asigurăm că acele instrumente promițătoare nu sunt vulnerabile la considerente politice. Există un instrument despre care n-am vorbit foarte mult și anume dezvoltarea regională pentru programe de protecție. Sunt foarte bună pentru asistența pe termen lung, însă devin operaționale foarte lent și rămân fragmentate în abordare. Știți probabil că RDPP pentru Estul Africii a fost discutat cu 2 ani în urmă, dar încă nu a fost implementat. La fel și pentru Africa de Nord, există două grupuri, unul condus de Italia, altul de țările de jos, dar există întârzieri la implementare. Și există fonduri care vin din partea statelor membre, dar care nu sunt coordonate. La fel și ale comisiei care nu sunt canalizate prin comitetele directoare ale acelor comisii prin urmare, vrem să vedem o mai mare coerență dacă vrem să crească impactul. Asistența pentru dezvoltare nu trebuie să fie tot timpul strategică. Uneori e vorba despre salvarea de vieți. Dar nu ne uimește propunerea conform căreia flexibilizarea asistenței pentru dezvoltare și cooperare ar putea să fie făcută mai strategic și că am putea lua în considerare uh, fluxurile migratorii și de refugiați în Europa. Pentru asta însă e nevoie de o mai bună guvernare, o mai bună aliniere la nivelul priorităților și mai bune sinergii cu actori umanitari și cei care acționează pentru dezvoltare. După cum știți, secretarul general ONU a um, convenit o reuniune pe 19 septembrie și asta ne va oferi ocazia să discutăm despre aranjamentele pentru refugiați și migranți, să nu amestecăm cele două categorii. La bază sunt normele sale pentru valoare. De aceea Europa trebuie să joace un rol cheie în stabilirea unui pact pentru refugiați care să distribuie uh, responsabilitatea în mod mai echitabil pentru aceste persoane, care trebuie să devină independente și să poată contribui la dezvoltarea economică a comunității gazdă. Domnul Soros a făcut o propunere în această dimineață și sper că aceasta poate fi un obiectiv pentru Uniunea Europeană. Și în încheiere vreau să spun că salutăm ocazia de lucra de aproape cu Parlamentul European în pregătirea pentru summitul din 19 septembrie, pentru pregătirea unui grup parlamentar intracomisii care să analizeze aceste provocări și care să aducă o mai mare coerență strategică la nivelul abordării noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director. Are acum cuvântul doamna tezorieri. Vă rog. Mulțumesc. Discutăm astăzi uh, finanțarea SE pentru migranți și refugiați și întreb ce se întâmplă cu restul acțiunilor noastre externe, ce va mai avea la acest buget, la acest capitol, când vine vorba de lupta împotriva sărăciei, împotriva excluziunii și pentru drepturile sociale și, bineînțeles, aș aborda niște lucruri legate de cantitatea și calitatea finanțării, precum și obiectivele urmărite cu aceste finanțări. Cantități acum. Nu este pentru prima dată când avem bugete sub presiune anul acesta, dar poate că presiunea este totuși fără precedent și este clar că planificarea din 2013 și cu cadrul financiar multianual nu putea să prevadă situația în care ne găsim astăzi, în 2016. Astfel, dacă presiunile vor continua, vom avea nevoie de noi instrumente, deci de noi finanțări de la buget, un buget care oricum nu are cum să se extindă, în aceste condiții nu este sigur de unde vor fi luați acești bani de aceste noi inițiative. Pentru că banii cheltuiți sunt bani cheltuiți. Și atunci, cum o să ne asigurăm că vor mai exista bani pentru acea agendă pentru dezvoltare la capitolul 4, în condițiile în care știm bine care este procentajul care este dat pentru ODA, ajutor oficial pentru dezvoltare. S-a vorbit aici despre caracterul adițional al finanțării, dar trebuie să fie, să fie clar că flexibilitatea nu poate să locuiască caracterul adițional al fondurilor. Da, putem să mergem pe flexibilitate, asta ne poate ajuta într-o oarecare măsură, dar asta nu înseamnă că o să ne ajute asta să sporim fondurile acolo unde este necesar. Noi, ca reprezentanța societății civile, pro-dezvoltare, suntem, bineînțeles, pentru creșterea bugetului la capitolul sau la rubrica 4. Sperăm că așa se va întâmpla în niște condiții potrivite și cu niște garanții potrivite. Am înțeles că vor exista 2,2 miliarde anual pentru migrație care vor fi acordați. Așteptăm cu nerăbdare și detaliile. Bineînțeles, se va pune întrebarea și cali- uh, în legătură cu calitatea acestor finanțări. Astfel, datul de la Lisabona spune foarte clar dezvoltarea, cooperarea au ca obiective principale reducerea și eradicarea sărăciei. Și atunci, cum va fi respectată această obligație având în vedere cum se preconizează sau se conturează noile bugete și faptul că acest ajutor pentru dezvoltare va fuziona cu alte obiective. Ne trebuie coerență în politica de dezvoltare. Pe asta merge mult în propunerile noastre. Uh, propunerile actuale și noile mecanisme, fondurile fiduciare, aici se pune întrebarea dacă nu cumva luăm resurse care erau menite a obține obiective pe termen lung și le ducem uh, spre niște acțiuni destul de îndoielnice pe termen scurt și aici ar trebui ca să existe o abordare interinstituțională foarte serioasă pe partea de buget. Mai este o problemă, transparența acestor finanțări. Neapărat raportarea, ci detaliile. Ce va fi redus? Ce va fi transferat de la un capitol la altul pentru a răspunde presiunii migratoare? Ce programe nu vor mai avea finanțare? și migrație și refugiați. Înseamnă și refugiați din Tanzania, care vin din Burundi Probabil că asta nu e o țară, și știm că nu este o țară de origine sau de tranzit din perspectiva europeană, deci multe întrebări se pun în ce privește coerența și calitatea ajutoarelor, pentru că, de fapt, ne punem întrebarea dacă aceste noi propuneri se potrivesc cu angajamentele recente luate inclusiv de COP21 la Paris. Asta este un mare semn de întrebare. Astfel, aș menționa și legătura strânsă între securitate și dezvoltare. Bineînțeles că aici e vorba de acea faimoasă abordare cuprinzătoare a Uniunii Europene în politicile sale și vedem că această axă, de fapt, înseamnă că dezvoltarea devine, devine un instrument pentru securitate. Nu asta trebuie să se întâmple. Dezvoltarea trebuie să fie parte integrată și pe piciorul de egalitate cu securitatea. Și deci, încă o dată mă întreb în ce măsură suntem coerenți cu obiectivele de politică externă. Și acum mă gândesc și la cele parteneriate cadru care au fost uh, menționate în comunicarea Comisiei și abordate de, adoptate de Consiliu. Multe ONG-uri din Europa pentru azil, pentru tineri, pentru migrații, pentru uh, religie și așa mai departe. Multe dintre aceste organizații și ONG-uri au condamnat cu tărie această nouă abordare. Obiectivele sale sunt condamnabile și și uh, faptul că Uniunea Europeană își uh, propune cote cuantificabile ce privește întoarcerea uh, acasă a refugiaților, etc. Mi se pare că e vorba de o înjosire, o diminuare a ambițiilor politicii europene externe. De fapt, e vorba de o mare parte din politica noastră externă care dispar și multe fonduri și multă energie se concentrează numai pe o axă a acestei politici externe. Parlamentul European uh, se pregătește să voteze această nouă abordare, această uh, transferare a uh, fondurilor cu cineva din uh, Nigeria, care a fost uh, a, a, acuzat prin uh, legea Sharia, cum cineva care a fost arbitrar deținut și uh, condamnat și uh, torturat în Siria. Avem o serie întreagă de alte persoane, reprezentanți ai popoarelor arabe, care împreună cu celelalte două persoane pe care le-am uh, menționată, au primit premiul Saharov de la dumneavoastră, de la instituția dumneavoastră. Vreau să vă întreb, evocând aceste cazuri și aceste persoane, dacă ele sunt vizate și ele de aceste parteneriate și vor fi și ele, interesele lor, uh, reprezentate în aceste noi axe și orientări, pentru că avem abordări la pachet pentru anumite țări și vom vedea în ce măsură anumite țări vor fi preferate și se va pedala foarte mult pe întoarcerea acestor persoane în țările respective. Comisia este gardiana tratatelor și eu cred că Parlamentul dumneavoastră ar trebui să fie un gardian al valorilor europene. Vă întreb astfel pe dumneavoastră Parlamentul cum vă veți asigura că aceste interese mai ample vor fi protejate, propășite și cum veți asigura uh, coerența, coerența cu faimoasa noua strategie a doamnei Mogherini, în care mizează atât pe interesele europene cât și pe valorile europene. Și v-aș mai întreba în ce măsură instituția, instituția dumneavoastră în discuția bugetară va aborda aceste trei aspecte. Cantitatea, caracterul adițional al fondurilor, apoi calitatea fondurilor, asigurându-vă că și consensul pentru dezvoltare trebuie să fie modificat și cum vă veți asigura că veți uh, menține ODA în uh, lumina tratatului de la Lisabona și în ce măsură Parlamentul se poartă garant cum că ajutorul oficial pentru dezvoltare nu va fi uh, reorientat, nu va fi uh, deturnat și, în sfârșit, Așa cum am spus, societatea civilă a condamnat aceste inițiative. Și cum vă veți asigura dumneavoastră Parlamentul European că politica externă europeană nu va fi uh, cumva redusă ca și ambiții și în felul ăsta Uniunea Europeană își va reduce ambițiile și pe plan internațional. Vă mulțumesc. Merci, Madame Je vais donner la parole pour deux minutes à, à Madame Valenciano, qui est... Mulțumesc că o să dau cuvântul uh, timp de două minute doamnei Valenciano, care este raportor pentru text. A toți. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor pentru prezență, mulțumesc domnule președinte. Domnul Diaz de Mera a trebuit să plece, pentru că împreună cu mine suntem coraportori pe acest raport în care încercăm să vedem care poate fi rolul jucat de acțiunea externă a Uniunii Europene în această criză a migranților și refugiaților. Considerăm că avem de-a face cu o situație care se produce la nivel mondial, la nivel global și credem că politica europeană în dimensiunea sa externă trebuie să fie unul dintre noi piloni pe care bazăm această nouă modalitate de a privi lucrurile și anume în situația în care zeci, sute, mii, chiar milioane de oameni se deplasează în lume și toate acestea merită atenția noastră. Acțiunea externă a Uniunii Europene se ocupă nu doar de ceea ce ține de asistența umanitară. Cooperarea noastră cu statele terțe și cu țări din vecinătate care beneficiază de ajutorul nostru pentru dezvoltare urmărește să aducă stabilitate și dezvoltare în aceste țări astfel încât cel puțin unele dintre motivele care îi stimulează pe oameni să-și riște viața în căutarea unei situații mai bune să nu se mai concretizeze. Asta nu înseamnă, după părerea mea, că respectivii oameni pentru că trăiesc în țări în dificultate, n-au dreptul să se deplaseze liber, așa cum avem și noi acest drept. Noi avem dreptul să ne deplasăm și nu ne întreabă care sunt motivele dar suntem departe de aceste situații și de aceea, prin acțiunile externe ale Uniunii, exter, Uniunii Europene, încercăm să aducem stabilitate și dezvoltare în țările sărace sau țările în curs de dezvoltare. La fel și politica de securitate și apărare joacă un rol extrem de important în colaborarea pentru controlul frontierelor și în operațiunile de salvare, cum se întâmplă în momentul de față la fel și pentru combaterea eficace a traficanților. Trebuie să abordăm și această dimensiune, nu? Există și cei care fac trafic cu uh, ființe umane și care practic le șantajează, îi șantajează pe acești oameni în momente extrem de dificile. De aceea vedeți că acțiunea externă are foarte multe dimensiuni, cu multe instrumente. Și reuniunea noastră de astăzi se justifică tocmai prin faptul că toate aceste instrumente sunt necesare și pentru toate e nevoie de finanțare. Cred că ar trebui să ne gândim ce vrem să obținem în primul rând, după care să elaborăm instrumentele în acest sens. Deci, totuși noi acum ne adaptăm din mers, pentru că nu există suficient timp și practic această criză ne-a luat pe nepregătite. Ce se întâmplă? Aveam o serie de instrumente care erau gândite pentru situații pe care le numeam situații de criză, în ghilimele, și caracteristica acestor crize este eh, intervalul relativ scurt de timp în care se produc. Instrumentele noastre erau suficient de bine alimentate pentru a deservi astfel de cazuri umanitare concrete. Dar aceste crize acum se permanentizează în multe țări. Există conflicte care practic rămân înghețate în timp și nu Uh, avansează deloc. Bun, deci avem situații de urgență umanitară, dar cum transformăm atenția pe care o acordăm până acum uh, pentru situații de criză scurte într-o situație oarecum permanentă și de aceea avem nevoie de această tranziție a instrumentelor. Există generații de persoane care practic își trăiesc viața în taberele de refugiați Uh, care au fost uh, construite pentru o criză temporară și care acum se prelungesc, își prelungesc existența 30, 40, 50 de ani. O situație care a fost gândită pentru perioade scurte de urgență, iată, se permanentizează. Niciodată taberele acestea de refugiați n-au fost gândite pentru că oamenii să ajungă să aibă copii, ba chiar nepoți acolo. Și asta se întâmplă cu o proporție foarte mare dintre refugiați uh, de aceea, răspunsul dat crizei e un lucru, planificarea asistenței este alt lucru și capacitatea pe care noi, ca Uniune Europeană, o avem de a, a include țările din jur în gestionarea pe termen lung a acestei situații reprezintă de asemenea o parte a sarcinii Uniunii Europene în dimensiunea sa externă și anume diplomația europeană, noua diplomație europeană, pentru că deocamdată este într-o fază destul de incipientă, dar are o sarcină esențială în gestionarea acestei situații, pe care, cum am spus, o numim uh, situație de criză, dar pare să fie ceva permanent. Există o strategie globală a Uniunii Europene care a fost prezentată statelor membre la ultimul Consiliu European, care alătură aspectele migratorii și chestiunile de securitate și, în același timp, face legătura dintre necesitatea de dezvoltare pe căi legale pentru migrare, pentru migrație. Eu cred că acest element această strategie prin care căutăm uh, căi legale pentru migrație este practic o okay cheie pentru viitor și fără îndoială e cea care necesită cel mai puțin timp, energie și resurse. Cel puțin aș, așa facem noi, așa dedicăm. Este destul de ipocrit, aș spun eu, din partea noastră să încercăm să combatem migrația fără să vorbim despre nevoia de a avea căi legale și așa mai departe noi nu creăm, practic, căi legale pentru ca migranți să se deplaseze, ceea ce înseamnă că stimulăm căile ilegale și pe lângă faptul că aceste căi ilegale sunt foarte periculoase pentru oamenii implicați acolo, sunt periculoase și pentru noi în același timp. Și de aceea, după părerea mea, migrația legală și căile reale de migrație legală și o politică de azil comună reprezintă cele mai importante două elemente care trebuie să fie solidificate și construite de noi. Și, din păcate, deocamdată acestor două elemente le dedicăm um, cele mai puține resurse și energii. Și aș vrea să rețineți acest lucru. Nu putem continua să abordăm lucrurile de această, în această manieră. Trebuie să înțelegem că uh, e o situație care începe profunditate și asta înseamnă alternative. Sperăm uh, să scadă numărul migranților pentru că vom putea ajuta țările de unde vin aceștia să se dezvolte sau pentru că vom putea limita uh, conflictele. Dar aceste căi sunt de neevitat. Au fost adoptate concluzii privind migrația în Consiliul European din săptămâna trecută și în aceste concluzii încă o dată se pune accentul pe limitarea fluxurilor migratorii și se vorbește și despre lupta împotriva traficanților. Sunt întru totul de acord cu privire la necesitatea acestor două elemente, dar întotdeauna ne scapă din vedere aspectele legate de securitate. Trebuie să vorbim și despre controlul frontierelor, trebuie să vorbim despre construirea de sisteme de apărare. Să nu uităm însă că ne apărăm împotriva unor oameni care, majoritatea celor despre care vorbim, au și ei drepturi. Adică, investim foarte multe resurse în a opri intrarea a sute de mii de ființe umane care, conform propriilor noastre legi, au dreptul să intre. Dacă asta nu e o situație absurdă, nu știu ce poate fi. Să rămâne să-mi spuneți dumneavoastră ce vi se pare absurd atunci. Apoi, mai avem și garanția totală a controlului frontierelor. Acest lucru este însoțit de o politică migratorie comună, este însoțită de respectarea dreptului la azil și trebuie să existe, cum am spus, și căi legale pentru intrarea în Europa. Când controlul la frontiere este cel care împiedică intrarea persoanelor care, în mod normal, au dreptul să intre, înseamnă că pur și simplu ne înșelăm în ceea ce facem. În acest raport, ce am încercat să facem? Am încercat să demonstrăm că acțiunea externă a Uniunii Europene merge mult mai departe decât credeam până acum și că instrumentul politic mm, care este dat de această acțiune externă trebuie să se angajeze în a găsi soluții pentru mobilitatea ființelor umane pe viitor. Mulțumesc! Merci, Mulțumim! Acum aș dori să dau cuvântul colegilor prezenți. Cinci persoane s-au înscris la cuvânt, deci uh, vă rog să vă limitați intervențiile pentru a permite și invitațiilor să vă răspundă la întrebări. Doamna Gomes are acum cuvântul. Uh, uh, Constat doar deconectarea totală și contradicția între ce Uh, ne-au spus reprezentanții Comisiei Europene și uh, ce ne-au spus reprezentanții ONG-urilor ai uh, înaltului comisariat ONU pentru refugiați și a doamnei Valenciano. De fapt, noi nu, cu astfel de politici, nu, nu, nu, nu ne punem în slujba intereselor Uniunii Europene. Și adevărul e acolo. Deci, în concluziile Consiliului de ieri, refugiații nici măcar nu mai există. Au dispărut pur și simplu. Nici măcar în text nu mai există, nu se mai menționează uh, refugiații. Statele membre neagă pur și simplu comisia, comisia care ar fi trebuit uh, să fie uh, cu adevărat o gardiană a tratatelor, uh, are o atitudine de negare pur și simplu și sper ca cel puțin Parlamentul să se manifeste. Am terminat. Euh, Mulțumim. Uh, list. Eu sunt, mă numesc Analiț, uh, reprezint socialiștii și democrații din Germania. Sunt de acord cu ce spunea Elena Valenciano, respectiv că trebuie să ne uh, axăm și pe cei care pot să vină uh, legal în Italia, de exemplu, piața luterană și alte, um, biserica luterană și alte biserici au venit cu ideea de a acorda vize umanitare oamenilor, pentru ca ei să nu mai moară în bărci pe Marea Mediterană și trebuie să um, ne gândim și la o astfel de soluție. Uh, mulțumesc pentru prezentări. Pe mine mă îngrijorează două aspecte. Uh, s-a spus deja acest lucru, societatea civilă nu sprijină deloc politicile europene. Și am, am, am auzit uh, uh, reacția sau am văzut care a fost reacția Medicii Medecins Sans Frontiere. Finanțarea de la Uniunea Europeană este insuficientă și știți că uh, aceștia refuză pur și simplu orice tip de finanțare din partea Uniunii Europeană. Uh, care ar trebui să fie reacția noastră? 0,7% a fost uh, din PIB a fost uh, procentul convenit pentru ajutor pentru dezvoltare. Nimeni nu și-a respectat acest angajament, nici Comisia și nici statele membre. Doar patru state membre au uh, făcut acest lucru. Regatul Unit uh, a transpus acest, această obligație în lege. Uh, sigur că uh, noi tot vorbim despre finanțare și despre bani, dar ce face Comisia pentru a ne asigura că uh, statele membre își respectă acest angajament, că în Uniunea Europeană se respectă această promisiune? Și, în al doilea rând, în acest 0,7% din PIB, țările pot să își aducă contribuția la sprijinirea refugiaților din țările lor. Deci, Uh, ar trebui să nu mai fie calculați acești, acești bani la asistență pentru dezvoltare, deci ar trebui să fie o schimbare de mentalitate radicală sau uh, care credeți că ar trebui să fie reacția? Care e poziția Comisiei? Mulțumesc! Well, nobody doubts the importance of a great plan of investment in Africa. Doamna Șaila, nimeni nu uh, contestă implicarea Comisiei uh, cu privire la Africa, dar uh, citind comunicarea, mie mi se pare că se axează mult prea mult pentru gestionarea frontier, pe gestionarea frontierelor. Deci împărtășesc îngrijorările reprezentantei Oxfam. Mie mi se pare grav pentru că Mm, există condiții pentru a integra măsurile în, în politica externă. Toate aceste condiții care sunt uh, puse, practic trădează obiectivul de cooperare. Relația noastră cu țările terțe ar trebui să fie pe picior de egalitate. Articolul 208 din Tratatul de la Lisabona stipulează foarte clar că Uh, politicile europene în domeniul cooperării trebuie să aibă ca prim obiectiv reducerea și eradicarea pe termen lung a sărăciei. Și de asemenea și Uh, neutralitatea ajutorului umanitar este un principiu director pe Uniunea Europeană. Deci uh, această asistență trebuie să fie uh, folosită doar pentru politica de cooperare și dezvoltare. Deci controlul granițelor nu face decât să sublinieze și să agraveze cauzele originale ale crizei. Uniunea Europeană și-ar putea să-și piardă așa numita soft power. Cred că dacă ne axăm doar pe controlul migrației sau a frontierelor e o greșeală, pentru că nu creăm oportunități oportunități pentru tineri africani și constată o tendință de a externaliza răspunderile noastre și granițele care nu este direcția cea bună din punctul meu de vedere. În ce privește finanțarea, din, având în vedere că bugetul 2016 a fost uh, convenit, dar Uniunea Europeană și-a luat angajamente cu multe consecințe, de exemplu, uh, mecanismul pentru turci, apoi uh, promisiunile de la Londra și de fiecare dată se pune aceeași întrebare, cum vom uh, finanța aceste promisiuni? Am uh, suplimentat fondul fiduciar cu 500 de milioane de la Fondul European pentru Dezvoltare. Apoi, S-a mai promis că 3,8 miliarde vor fi uh, luați de la uh, facilitatea pentru, vecin, pentru vecinătatea europeană și uh, fondul pentru dezvoltare și instrumentul pentru dezvoltare. Toate aceste angajamente nu se pot face în detrimentul ajutorului pentru dezvoltare. E nevoie de o majorare pentru bugetul 2016 pentru că este clar că plafoanele actuale nu vor permite finanțarea asistenței pentru dezvoltare și nici nu vor permite Uniunii Europene să-și respecte promisiunile. Trebuie ca uh, obiectivul nostru să fie eradicarea tratatelor, așa cum se stipulează în tratate și deci trebuie să re deci trebuie ca această reprioritizare a ajutorului pentru uh, dezvoltare să nu se facă în detrimentul migranților. Știm că bugetul european este limitat, dar ar trebui să nu permitem ca asistența pentru dezvoltare să nu fie suficient uh, finanțată. Și trebuie să mai punem accentul și pe controlul democratic al Parlamentului. Mulțumesc! Mai avem două persoane, dar vă rog cât se poate de succint un minut, vă rog. Doamna Guardia Zabal. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să mă limitez la un minut, pentru că de altfel colega mea și cu mine suntem în aceeași direcție din punct de vedere uh, bugetar. Două nuanțe și două alarme în ceea ce privește bugetul. E adevărat că am făcut un efort în bugetul Uniunii Europene pentru finanțarea politicii pentru refugiați, dar haideți să nu ne înșelăm. Banii nu sunt bani noi în majoritate și vin exact din fond și introduce fonduri în instrumentul de dezvoltare și așa mai departe. Prin urmare, nu vorbim despre fonduri noi, și întrebarea sau alarma este ce fel de politici finanțăm până la urmă. Pentru că dacă nu vorbim despre fonduri noi, finanțăm aceleași politici sau încercăm să uh, derutăm bani din politica de cooperare pentru dezvoltare pentru alte tip de politici, care poate sunt importante, dar nu sunt politici pentru cooperarea pentru dezvoltare. Asta în primul rând. În al doilea rând, cu problemele de finanțare care rezultă din buget, sau mai bine zis, avem în paralel cu bugetul fondul extrabugetare și există o lipsă de control democratic din partea acestui Parlament. Nu sunt incluse uh, fondurile pentru finanțarea acestor instrumente în controlul nostru și atunci întrebarea noastră este dacă putem participa la procesul decizional și la implementarea acestor fonduri extrabugetare. Mulțumesc ultimul cu coleg, doamna Ernst. Uh, mulțumesc foarte mult. Eu așa spune. Atâta timp când uh, o femeie uh, e în închisoare în Turcia pentru a fi trimisă înapoi în Iran și atâta timp, și vă spun că vorbesc din experiență proprie, atâta timp cât un palestinian din fâșia Gaza se află într-o astfel de în, închisoare pentru a fi trimis înapoi în Israel, E o problemă cu această politică și trebuie să vă spun foarte clar, sunt îngrozită de ce se întâmplă în prezent, uh, cu felul în care se procedează, pentru că, uh, practic, uh, niciun Uh, refugiat uh, sirian care a venit în Europa nu are nicio șansă să fie integrat sau fie acceptat. Mie mi se pare total uh, greșită această politică de migrație, că e vorba de migrație legală sau ilegală. Migrația rămâne migrație. Un migrant este un migrant se tot vorbesc despre aceste căi legale și apoi un alt migrant vine pe căi legale, dar cu toții au același drept de a solicita azil. Dar era doar o paranteză. Mi se pare îngrozitor faptul că în domeniul securității există uh, evoluții uh, precum cele recente, ajutorul pentru dezvoltare trebuie să rămână ajutor pentru dezvoltare. Avem nevoie de uh, mai multe fonduri și nu doar uh, de uh, cârpeli pe aici pe acolo. Și apoi, în ceea ce privește uh, finanțarea pentru Turcia, acordul pentru Turcia, știi, aș dori să spun cum uh, s-a calculat acest fond, uh, cum s-a, uh, care a fost cheia de calcul pentru controlarea uh, granițelor, pentru trimiterea înapoi a refugiaților și apoi câți uh, bani au fost prevăzuți pentru integrare și pentru programele de integrare. Eu cred că nu există niciun astfel de fond în Turcia. Mulțumesc. Regret imens că nu pot să dau cuvântul uh, experților noștri. Comisara a sosit, trebuie să Uh, sosească în sală. Deci, uh, dacă doriți răspunsuri la întrebări, sunteți invitați să vă adresați direct uh, experților. Îmi cer scuze pentru că v-am bruscat puțin la sfârșit. Mulțumesc pentru prezență. Dar aș dori să dau cuvântul colegului Jean Artui pentru finalizarea, pentru concluziile acestei uh, audieri. Mulțumim, uh, mulțumim experților, mulțumim uh, deputaților care sunt prezenți în sală de azi dimineață de la 9 pe acest subiect atât de important. Ne-am fi dorit să avem mai mulți bani. Răspunsul ne susțește din partea Georgieva, vicepreședinta Comisiei, care ne va prezenta proiectul de buget pentru 2017. Au fost uh, făcute uh, afirmații provocatoare. Domnul uh, George Soros uh, a avut o intervenție foarte interesantă, apoi uh, alte contribuții foarte interesante. Trecem acum uh, să ne întoarcem pe pământ. În 30 de secunde, Comisia de Bugete se reunește pentru a asculta pe doamna Georgieva.